Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Este o situație dificilă cu transportul din Bruxelles, dar noi va trebui să și votăm astăzi. Avem două voturi astăzi și vom începe cu Uh, un uh, raport uh, Autor este domnul Julu, Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene. Domnule Julu, doriți să spuneți câteva cuvinte înainte de a începe votul? Nu, mulțumesc. În cazul acesta nu vreau să mai fac trimitere la importanța raportului. Vă propun să începem votul Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 și 4, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4, nu, mă scuzați, spune președinte, amendamentul 5 cu amendament oral, caduc. Mulțumesc. Deci, amendamentul 6. Amendamentul 5 este caduc, dar trebuie să supunem la vot amendamentul oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci, cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Trecem mai departe Empel A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Vă rog. Verificăm electronic. S-a deschis votul electronic. Pentru Empel A s-a deschis votul. Da, trebuie să... <laughs> nu este nevoie de vot secret. Nu. Nu cred. Nu cred că este nevoie. Bine, haideți să începem din nou. S-a deschis votul. Vă rog. S-a închis votul.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 Amendamentul 118, amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Atunci îl supunem la vot pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge.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 27 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 333 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 333, s-a deschis votul. și s-a închis votul și se adoptă. Trecem la MP25. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201 pentru potrivă, abțineri, cred că se adoptă aceeași situație. Dacă doriți să verificăm, vă rog, amendamentul 201, vot electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. și se respinge. Mulțumesc! Cult uh, Nu, mă scuzați. Doar ultima frază de la cult 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cult 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 221. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul 280. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Bun. Și se adoptă. <laughs> Da, se cu mică, mică diferență de voturi. Compromisul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 308 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 311 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 312 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 406 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 332 pentru împotrivă abțineri se respinge. Vă rog, verificăm. 332. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se respinge. Compromisul 47. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 354. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 355 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și raportul se adoptă. Felicitări domnului Julo. Uh, thank you and thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Continuăm acum cu supunerea la vot a următorului document.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 Trecem tran J pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Nu. Nu. Îmi pare rău. Repetăm. Tran J pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Îmi pare rău, spune vorbitoarea. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la tran E. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, cine e pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm amendamentul 27. Se deschide votul. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc. Uh, amen. We go now to compromise. Compromisul 6. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42, vreți să verificăm la 41? Verificăm uh, cu vot electronic la 41, s-a deschis votul. The, the vote is closed. S-a închis votul și s-a respins. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 8, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 71. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 72. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm. 72. Vot electronic, se deschide votul. And the vote is closed. Se închide votul și se respinge. Trecem la compromisul 10. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 91. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 93. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 12. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102. Pentru, împotriva, abțineri. Vă rog să votați. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 113. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm la 113. Se deschide votul electronic. And the vote is closed. Se închide votul și se adoptă. Compromisul 14. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la tren 10. Cine e pentru, împotriva, tren 10. Cine e pentru, împotriva, abțineri, Cred că e aceeași situație ca și la cea anterioară și se adoptă. Vreți să verificăm? Tran 10. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 120. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 122. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm la 122? Vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Bun. 123 e caduc pentru că s-a respins. Amendamentul 124 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 15, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm? 130. Vot electronic. Să deschizi votul. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la TRAN 2, Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Tran 3. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Tran 4. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Tran 12. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Tran 14. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă și trecem acum la votul final, vot electronic. Să deschizi votul. And the vote is closed. S-a închis votul. And the report is... Și raportul se adoptă. Felicitări, domnule Novak. Thank you very much for very Vă mulțumesc pentru uh, buna organizare a votului de astăzi. give the floor to Mr. Vella. Or uh, to Mr. Omarche. Yes, I will give the floor to Mr. Omarche. Yeah. Okay, okay. Thank you very much. We can... Vă mulțumesc. Continuăm acum cu ordinea de zi și o să-i dau cuvântul domnului Omarje, care va prezida câtva timp. Omarje. le 9. Bien. Nous reprenons. Ne reluăm lucrările așadar. Și vă rog frumos să nu mai povestiți alte lucruri. Ajungem la propunerea de modificare a regulamentului pentru a mări pachetul financiar al programului pentru reforma structurală și de a adapta obiectivul general. Această propunere își propune mai concret să modifice articolul privind obiectivul programului de sprijin pentru reforma structurală, adăugând pentru acest program sprijinul pentru pregătire la aderarea la zona euro a statelor membre care doresc să adere. Introduce și un articol care permite să se financeze acțiuni și activități de pregătire pentru euro, și pachetul financiar global crește de la 142,8 milioane de euro la 222,8 milioane de euro. Această sumă va putea să mai fie completată de resursele din domeniul asistenței tehnică, iar bugetul total disponibil pentru acest sprijin va trece la 300 de milioane de euro. O să dau cuvântul mai întâi doamnei raportor, doamna Tomasic și apoi raportorilor din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. De la introducerea reformelor structurale a acestui program de sprijin, 16 state membre și-au exprimat dorința să adere. Suma alocată a fost de 22 de milioane de euro. Solicitările au reprezentat 80 de milioane de euro. Pentru 2018, 30 de milioane de euro au fost preconizate. 440 de solicitări au fost depuse până în prezent. Sprijinul de la acest program este alocat de către Comisie la solicitarea statelor membre. Actuala experiență demonstrează că multe state membre, inclusiv Croația, au solicitat sprijin în cadrul acestui program. Solicitările acoperă toate domeniile acoperite de program, guvernanță, administrație publică, venituri, gestionare publică, mediu de afaceri, piața forței de muncă, educație, servicii sociale și sectorul financiar și acces la finanțare. Acest instrument pentru implementarea reformelor structurale ar putea fi un instrument foarte bun pentru consolidarea capacităților statelor membre de <clears throat> aderare la zonei euro. ceea ce ar reduce de asemenea <clears throat> disparitățile economice. Dacă statele membre doresc să implementeze principiul parteneriatului și să organizeze societatea civilă atunci când hotărăsc în legătură cu modul în care să implementeze strategia reformelor structurale, iar în cadrul monitorizării semestrului european. Pentru a le implementa, consider că creșterea pachetului financiar din acest program ar trebui să se execute fără a periclita alte fonduri, pentru că statele membre au deja inițiative pentru propriile reforme, eu propun ca acest fond să fie adaptat la nevoile individuale ale statelor membre. Reformele structurale ar trebui să-și propună să consolideze reformele sociale, îmbunătățirea diverse servicii și așa mai departe. capacitatea administrativă, guvernanța și durabilitatea mediului. Astfel de reforme ar trebui să se adapteze la statele membre individuale și cu programele individuale din aceste state membre. Programul ar trebui să fie deschis pentru toate statele membre, ar trebui să nu uităm că statele membre pot să-și financeze singure programele astfel încât uh, SRSB, aceste fonduri, să nu însemne că se bizuie numai pe fondurile de la Comisia Europeană. Trebuie să se promoveze reformele structurale. Reformele structurale pot să ajute statele membre și pot să le ajute să atragă viitoare investiții. Linia noastră de politică nu e doar de a cheltui bani, ci să cheltuim astfel încât să creeze o plus valoare, să promoveze creșterea. Ar trebui cu toți să fim conștienți că trăim într-o perioadă dificilă cu venirea Brexitului, globalizarea, șomajul. Multe state membre uh, se luptă cu lipsa de know-how în acest context, pentru ele, e extrem de dificil să fie actualizate, să concureze cu statele mai experimentate. Prin urmare, nu mai suntem în măsură să apărăm pe cineva sau pe altul. Trebuie să avem o abordare holistă și să ținem cont de contextul global. Mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Thomas. Mulțumim, doamna Tomasic. Deci, vă Vă aminte că comisiile Cont și Buget se asociază în baza articolului 54. Acum o să le dau cuvântul raportorilor din umbră, din partea PP, colegul Maletici. Colega Maletici, mulțumesc. Aș vrea și eu să subliniez, ca și doamna Thomas, faptul că reformele structurale Programul acesta de sprijin e foarte important pentru că scopul lui este de a promova convergența țărilor, să reducă disparitățile, să mărească capacitatea administrativă, să creeze un mediu pentru investiții și afaceri, pentru a depăși provocările legate de capacități instituționale și administrative și să ajute toate activitățile pregătitoare pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor europene, ceea ce și scopul nostru aici cu fondurile din politica de coeziune. Cu siguranță, așadar, dacă vrem să avem politici economice de succes în aplicare, nu ne putem bizui doar pe investiții. E nevoie și de politici fiscale responsabile, de reforme structurale. Mesajul uh, permanent pe care îl transmitem <clears throat> semestrul european. Dar acum se pune întrebarea cum să legăm uh, toate aceste nevoi de politica de coeziune și cum să legăm politica de coeziune și reformele structurale, programul de sprijin pentru acestea, pentru că nu vrem să înlocuim politica de coeziune cu acest gen de programe. Dar, desigur, e nevoie de sinergii și ar trebui să le legăm uh, într-o manieră bună și apoi să acționăm împreună pentru a ne sprijini toate obiectivele din politica de coeziune, pentru că nu putem avea o politică de coeziune de succes dacă investițiile finanțate din politica de coeziune nu sunt sprijinite ferm cu reformele structurale și doar pe această cale putem reuși să avem creștere pe termen îndelungat nu doar durabilă, ci o creștere de care avem nevoie, pentru că în acest moment avem proiecții ale creșterii pentru întreaga Uniune Europeană și multe țări sunt între 1 și 2%, ceea ce nu e suficient pentru ocuparea forței de muncă, pentru ca tinerii să rămână în Uniunea Europeană și să atragem noi talente. Trebuie așadar să facem mai mult și cred că această creștere a programului de sprijin pentru acțiune structurală ar fi unul dintre răspunsurile noastre la provocările cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Dar ar trebui de asemenea să ne gândim la această verigă, la această legătură între semestrul european și politica de coeziune. Avem mai multe probleme legate de calendar, pentru că atunci când ne uităm la încheta anuală a creșterii, aceasta este stabilită pe un an, iar apoi recomandările specifice pe țară și ele sunt pentru un an în fiecare an, apoi avem programele naționale de reformă stabilite pentru o perioadă de trei ani, iar acordul de parteneriat și programele operaționale sunt pentru o perioadă de șapte ani. Deci când discutăm politica de coeziune, asistența tehnică în politica de coeziune, care e și ea consacrată reformelor structurale și schimbărilor administrative și organizatorice din țară, atunci ne stabilim planurile pe șapte ani. Și s-a spus în 2014 pentru următorii șapte ani sau chiar până în 2023 și în același timp aici, în semestrul european, avem în fiecare an posibilitatea de a schimba, avem o mai mare flexibilitate cu recomandările specifice pe țară și cu ancheta anuală a creșterii, iar programele naționale de reforme pe trei ani. Din acest motiv, avem nevoie și în politica de coeziune și în programele operative o mai mare flexibilitate. A trebuit să le dăm statelor membre o mai mare flexibilitate să schimbe modul în care utilizează programele operaționale, dar și asistența tehnică programele operaționale pentru asistența tehnică pentru a putea lega mai bine eforturile noastre cu programele de sprijin pentru reforma structurală. Această creștere este necesară, desigur, după cum a spus și colega Tomasici, pentru că am văzut că în această perioadă, în 2017 și 2018, 24 de țări dat mai mult de 400 de idei de proiecte pentru a sprijini reformele structurale, iar bugetul e mult mai mare decât avem în acest moment. Chiar și această creștere cu 80 de milioane nu e suficientă, pentru că, evident, țările au nevoie de mult mai mult. Deci, cu siguranță, Uh, această sumă nu va fi suficientă și va trebui să vedem cum facem o mai bună legătură cu toate celelalte posibilitățile pe care le avem în politica de coeziune, care uh, este și de asistență tehnică și să vedem apoi cum să o utilizăm împreună. Dar în același timp ar trebui să vedem cum să concentrăm aceste reforme pe lucrurile de care avem nevoie pentru politica de coeziune și pentru rezultate mai bune în politica de coeziune, pentru că fondurile de la asistența tehnică vor fi implicate și trebuie să ne gândim de asemenea și cum să avem curajul și voința politică de reforme reale, de implementare pentru a obține rezultate în reformele structurale. <clears throat> și nu se poate face dacă un, un acord doar la nivel de guvern național. Trebuie să avem și autoritățile locale de partea noastră și toate celelalte părți ale societății, întreprinzătorii, tinerii, organizațiile non-profit. E nevoie de acest consens social în statele membre dacă vrem cu adevărat să atingem rezultate cu reformele structurale. Altfel, nu vom face decât să dăm banii și în cele din urmă din nou, tot nu o să avem o implementare și rezultate reale. <clears throat> și apoi <clears throat> o să ne întrebăm din nou dacă reformele structurale, dacă programul de sprijin pentru ele e necesar, e suficient și trebuie, ce trebuie făcut pe viitor. Mulțumesc. Merci beaucoup, Ivana. Mulțumim foarte mult. Și acum trecem la grupul socialiștilor, doamna Crel. Vă mulțumesc, domnule președinte, destul de pe scurt. Cred că nu ar trebui să intrăm prea mult pe această propunere a Comisiei. Programul acesta pentru reformele structurale trebuie să sprijine statele membre, asistența tehnică și programele de reforme din statele membre, cele care se sprijină pe politica de coeziune. Programul este unul de succes. Mijloacele financiare sunt cele care sunt oferite pentru aceste programe, e nevoie de bani și pro, com, propunerea comisiei dorește să financeze flexibilitatea. Dacă e posibil, atunci eu sprijin un asemenea raționament. În aceleași condiții pe care le-am subliniat și în primul raport, totul să fie foarte apropiat de politica de coeziune, să se țină cont de partenerii de care e nevoie. Însă dacă mă uit la viitorul politicii de coeziune, e bine, cred că nu acesta este subiectul pe care îl discutăm noi aici. Însă subliniez faptul și poate Comisia poate să-mi clarifice situația. Din rezerva de flexibilitate ar trebui să se financeze bugetul acestor programe, nu? Și ar trebui să nu existe niciun dubiu în ceea ce privește banii din politica de coeziune care să fie folosiți pentru aceste programe. Nu se poate să fie așa și mi-aș mi dori niște clarificări clarificări în acest sens uh, legate de această finanțare. Dacă lucrurile stau cum cred eu, atunci voi sprijini această propunere făcută de Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum din partea ALDE are cuvântul colegul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Eu, bineînțeles, sprijin raportul doamnei Tomașici Mă alătur celor spuse de doamna Maletic și a celorlalți colegi. Fără să intru în detalii, aș sublinia un detaliu care e interesant pentru mine. Uh, Mi se pare că nu există o bună legătură făcută cu politica de coeziune, însă aș sublinia următorul fapt. Introducerea euro, durabilitatea monedei euro în statele care încă nu folosesc euro ca monedă. Măsurile Comisiei în acest domeniu cred că sunt foarte bune rezistența economiilor care vor introduce moneda euro nu e aceeași cu reziliența pe care o au, rezistența pe care o au state membre mai dezvoltate. Cred că propunerea făcută de Comisia Europeană ar trebui să sublinieze acest fapt. Statele care în continuare nu au moneda euro, când se vor hotărâ să o introducă, se vor expune unor riscuri foarte crescute. Așa că banii care vor fi utilizați trebuie folosiți astfel. Da, sunt conștient de faptul că s-ar putea să existe anumite probleme. Însă, după părerea mea, propunerea Comisiei e una foarte constructivă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! și nu avem pe nimeni din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Rope. Doamna raportor nu e aici, însă m-a rugat să îi prezint ideile eu astăzi. În primul rând, cred că propunerea este una bună, însă e foarte important să vedem cum va arăta punerea în aplicare. Conform cifrelor care ne sunt prezentate aici, o pătrime din propunerile făcute răspund cererii. Și am o întrebare pentru comisie. Pe baza căror principii vor fi alese statele membre? E important să nu fie afectată competitivitatea. Știm că diferențele de coeziune sunt uriașe. Unele state membre pot să facă mai multe singure. Cât despre modificări, eu cred că asistența tehnică nu ar trebui să fie acordată conform cererilor statelor membre, ci ar trebui să fie direcționată pe priorități speciale, incluzând aici chestiuni legate de egalitatea de gen. Consider, de asemenea, că am putea să adăugăm și măsuri pentru schimbarea climatică asistența tehnică nu ar trebui să se limiteze la ministere, ar trebui să ajungă și în regiuni. Când discutăm de statele membre care se pregătesc pentru adoptarea monedei euro, ceea ce pot să spun e că de când Lituania a adoptat moneda euro acum câțiva ani, am văzut că da, e important ca asistența tehnică să ajungă la autoritățile locale, astfel încât acestea să poată să pună în aplicare anumite măsuri prin care să fie pregătită populația să facă față dificultăților legate de acestea. Cred că trebuie să ținem cont și de aspectele legate de coeziune. Dacă anumite state se pregătesc să adopte moneda euro, dar se află deja într-o situație bună, atunci nu aceasta ar trebui să fie o mare prioritate. Și aș dori să mai întreb Comisia dacă acest program va fi oferit spre utilizarea statelor membre sau va fi un instrument la care statele membre vor trebui să contribuie prin coeziune. Mulțumesc! Eu vreau să vă spun că grupul nostru politic s-a opus încă de la începutul dezbaterii și am spus acest lucru și când comisarul de resort s-a aflat în mijlocul nostru. Ne opunem acestei tendințe prin care Comisia Europeană încearcă să financeze prin politica regională cheltuieli neprevăzute. Pentru noi legătura nu este foarte clară, legătura făcută cu politica de coeziune și regretăm faptul că se continuă cu această tendință legată de politica de coeziune folosită spre noi obiective. Noi nu considerăm că aceasta este o metodă bună și considerăm că, fără îndoială, există obiective ascunse care sunt clare pentru noi. Trebuie să ne asigurăm că politicile publice sunt um, evaluate în funcție de rentabilitate. De aceea noi ne opunem acestei propuneri. Acestea fiind bune, vom sprijini, bineînțeles, aspectele care doresc să consolideze capacitățile administrative, formarea personalului în special. Și aș avea niște întrebări pentru Comisia Europeană, de fapt o întrebare exactă, care are de-a face cu regiunea Maiote. Știți că aceasta e o regiune care a devenit regiune ultraperiferică în anul 2014. E o regiune tânără care are nevoie, într-adevăr, astăzi de sprijin din partea Comisiei Europene. Și aș dori să știu dacă în cadrul acestor reforme ar fi posibil ca dacă Franța face o solicitare și regiunea Maiote să beneficieze de sprijin din partea Comisiei Europene. Din partea grupului FDD, acum doamna Rozatun. La delegazione del Movimento 5 Stelle si Domnule președinte, cum vă amintiți, delegația 5 Stele de anul trecut a fost împotrivă și în sesiunea plenară și în cadrul comisiei a fost împotriva acestui program. Să începem de la început, în noiembrie 2015. Conform celor ce apar în um, memorandum, ca un cadru instituțional care să funcționeze bine și o economie bună sunt vitale pentru creșterea investițiilor, pentru competitivitate și pentru crearea de locuri de muncă și pentru îmbunătățirea calității vieții și o creștere economică în statele membre. Eu aș adăuga această îmbunătățire a calității vieții și cred că cu toții am putea să fim de acord cu acest fapt, așa cum putem fi de acord și cu faptul că există această această absorpție scăzută a fondurilor structurale, ceea ce duce la afectarea capacităților naționale și regionale. Să înțelegem lucrurile bine, reformele structurale, conform definiției din regulamentul pe care îl analizăm, sunt acele reforme care au de-a face cu piața muncii, dar și cu asigurările sociale, liberalizarea și privatizarea serviciilor și educație și formare. Mai există de asemenea și alte măsuri. Însă, aici vorbim de simplificarea regulilor de achiziție publică, lupta împotriva evaziunii fiscale. Indiferent dacă considerăm că trebuie să aibă loc aceste reforme sau nu, finanțarea unor asemenea programe, dacă ar trebui să se ia finanțare din aceste fonduri structurare, avem 300 de milioane de euro, 120 de milioane luate din asistența tehnică și 80 din așa numită, așa numită marjă de flexibilitate. Eu cred că ar fi foarte interesant de analizat direcția politică. Această propunere e văzută ca un fel de proiect pilot, ceva ce nu s-ar repeta. Însă, în decembrie 2017 ne-am trezit în fața unui minunat pachet despre cum să fie aprofundată Uniunea Economică și Monetară cu două propuneri. În anumite cazuri, regi este comisia competentă pe fond, cel puțin în teorie, însă, în practică, ceea ce facem, reformele de politică de coeziune sunt făcute astfel încât să facă reforme structurale. Vorbim de 21 de milioane de euro. Nu cred că greșesc dacă spun că Aprobarea programului de anul trecut, care a avut o majoritate bună în comisie și permiteți-mi să spun că doar FDD, GUE și Verzi au fost împotrivă, această aprobare a programului a ajutat doar la a slăbi politica de coeziune. Așa că am și eu o întrebare pentru Comisia Europeană. S-a făcut o evaluare a impactului cu privire la fondurile care au fost deja utilizate? Ce fel de rezultate avem? Ați făcut o evaluare a impactului sau vă doriți să faceți una? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Roza D'Amato. Și acum dau cuvântul Comisiei Europene, domnul Vincenzo Baccaro, dacă este prezent. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Voi răspunde la întrebările pe care le-am primit. În primul rând, întrebarea legată de creșterea propusă de comisie în contextul noii propuneri pentru programele structurale. Noi, Comisia, avem obligația de a analizat ceea ce se întâmplă înainte să propunem acest instrument de flexibilitate. Am examinat orice posibilități de, care ar fi existat de modificare în aceleași rubrici bugetare. Să Am adăugat 1B și 2 în finanțarea programelor. Și cum ne spuneau și colegii de la DG Buget, înainte să facem propunerea, nu a existat o posibilitate de realocare a fondurilor. Și asta pentru că nu exista nimic disponibil sub 1B, linia bugetară a Comisiei pentru Asistență Tehnică. Iar rubrica 2 e diferită, fondurile existente acolo sunt disponibile doar pentru plăți pentru fermieri așa că natura cheltuielilor e diferită față de ceea ce ar interveni sub acest program. Acestea sunt cele două titluri bugetare pe care am examinat posibilitatea de realocare. Dacă ne-am fi gândit la alte rubrici bugetare, atunci ar fi intervenit reviziunea CFM ceea ce, bineînțeles, nu e dorința pe care ne-am fi dorit să, nu e direcția pe care ne-am fi dorit să o luăm. lăsând, am lăsat la o parte această posibilitate de realocare și ne-am gândit la considerentul 17 din propunerea inițială privind programele structurale și anume angajamente oficiale la nivel politic din partea legiuitorului, Consiliului și Parlamentului să nu folosească din nou bani din politica de coeziune pentru programe cum sunt cele structurale. Așa că ne gândeam la instrumente speciale sub CFM și un asemenea instrument e instrumentul de flexibilitate. Aici avem o marjă disponibilă și din punct de vedere juridic am examinat dacă articolul 11 din regulamentul CFM e îndeplinit în limita plafonului disponibil am identificat Permiteți-mi să vă citesc. Să se, să se identifice foarte clar cheltuielile. Aceste cheltuieli bine identificate sunt cele pe care se bazează estimarea noastră de creșterea nevoilor sub programele structurale, adică programe uh, care să sprijine reformele structurale în statele membre, creșterea acestora. Noi am considerat că această condiție este îndeplinită, așa că am propus uh, să folosim instrumentul de flexibilitate pentru finanțare socială. Astfel se respectă și angajamentele pe care și le-au luat colegiuitorii să evite să folosească asistența tehnică de sub politica de coeziune din nou. Cât despre selectarea statelor membre, mi s-a adresat și această întrebare. Aici raportul nu schimbă nimic cu originalul, cu propunerile care au fost făcute. Propunerea de amendament nu uh, modifică nimic în legătură cu criteriile de evaluare, solicitări venite din partea statelor membre. Acestea rămân la fel ca în propunerea originală, au de-a face cu urgența solicitărilor venite din statele membre, identificarea problemelor, provocărilor existente în statele membre și se ține cont și de capacitățile administrative de absorbție care ar trebui să existe sub aceste programe SRSP. Așa că nimic nu se va schimba în acest sens prin această propunere. Cât despre prioritizarea asistenței tehnice, un alt punct care a fost menționat, cred că ar trebui să existe uh, o mai bună țintire a fondurilor spre inițiativ politice specifice, cum ar fi egalitatea de gen, schimbările climatice și totul să ajungă la regiuni. Într-adevăr, programul în sine e un program cu abordare de jos în sus, așa că o prioritizare a sprijinului pentru reforme structurale, în primul rând, e determinată de ce spun statele membre în solicitarea lor de sprijin din partea Comisiei. După aceea selectăm aceste solicitări pe baza criteriilor pe care le menționam înainte și și ținând cont de egalitatea de tratament și posibilul impact pe care l-ar avea proiectele care ar reieși din solicitare. Dacă e o solicitare legată de schimbările climatice, atunci există multe inițiative de mediu, cât despre egalitatea de gen, există alte instrumente în cadrul Comisiei Europene și în programele europene care să se ocupe de asemenea inițiative cu instrumente mai bune decât cele pe care le avem noi. Bineînțeles, acest program E unul suplimentar, nu dorim să dublăm nimic, ci dorim să ne asigurăm că sunt bine folosiți banii cetățenilor europeni. În ce privește posibilitatea de a oferi o uh, susținere pentru statele membre uh, prin cofinanțare sau alte formule. Acest program nu solicită până la urmă cofinanțări din partea statelor membre prin anvelopa financiară și au fost puse și alte întrebări. În ce privește legătura cu semestrul european? Da, sigur că uh, aici uh, ar putea exista posibilitatea ca statele membre să solicite din partea Comisiei uh, un sprijin financiar pentru reformele statelor membre conform priorităților naționale, dar ele sigur că trebuie să corespundă și priorităților uh, Uniunii Europene, altfel lucrurile nu se pot lega. Dar dacă statele membre uh, implementează inițiativele uh, privind guvernanța europeană și pe specificul fiecarei țări, asta poate să fie o posibilitate pentru statul membru să uh, ajungă la o guvernanță economică sănătoasă în diverse domenii, ceea ce uh, poate să ducă la îmbunătățirea capacității administrative uh, în general și asta sigur că va crea și condiții mai bune pentru absorpția ă, fondurilor, banilor europeni. Deci nu trebuie subestimată această posibilitate. Și în felul acesta, semestrul european poate să acționeze în beneficiul politicilor economice naționale. În ce privește studiul de impact, evaluarea acțiunilor care deja au fost întreprinse de către comisie, după cum unii dintre dumneavoastră au uh, sesizat deja. Programul a fost adoptat la mijlocul lunii mai anul trecut și conform prevederilor uh, de reglementare, evaluarea interimară va avea loc în iunie 2019. Asta nu înseamnă că noi nu vom uh, face niciun fel de analiză până atunci. Dar uh, pentru uh, a contacta și evaluatori terți este poate prea devreme. Exemplele pe care le-am menționat în discuții anterioare în Parlamentul European uh, duc la concluzia că există o plusvaloare europeană pe care uh, o realizăm prin acest program și este un program foarte prietenos față de statele membre și față de uh, administrația statelor membre, pentru că povara birocratică nu este atât de mare și există posibilitatea de a susține uh, proiecte din uh, fondurile structurale uh, există posibilitatea de a dezvolta bune practici, de a schimba bune practici um, prin uh, un schimb de informații între statele membre, ceea ce creează uh, o mai mare încredere. Există și inițiative transfrontaliere, deci se depășesc granițele unui stat național. În zona Baltică, de pildă, există programe uh, pan-baltice care sunt, deci, importante nu doar pentru un stat membru, ci pentru toate statele din regiune. Și există posibilitatea de a implica anumite regiuni. S-a pus o întrebare în legătură cu regiunea Maiot. Și este o chestiune specifică, sigur că este nevoie până la urmă și de uh, fonduri speciale, dar dacă ne gândim la modul general uh, despre posibilitățile pe care regiunile le au să uh, beneficieze de acest program, da, ele există. Și în Grecia, de pildă, în domeniul protecției mediului, în care pe plan regional se urmărea atingerea unor obiective diferite, s-a acordat o asistență uh, tehnică și pentru participare este necesar să existe eficiență administrativă, pentru că este mai ușor pentru comisie să uh, trateze cu un in singur interlocutor din partea unui stat membru decât cu mai mulți care vin din diversele regiuni dar ține și de responsabilitatea statelor membre să decidă în legătură cu prioritățile, dacă sunt priorități naționale sau priorități regionale. Sper că am reușit să răspund la cât mai multe întrebări. Vă mulțumesc! Oui, vous avez très la... Da, ați uh, răspuns la întrebările care uh, au fost agresate și vă mulțumesc pentru răspunsurile foarte precise și pentru argumentele aduse în discuție. Dacă raportorul nostru dorește să mai intervină o dată, are posibilitatea. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această discuție. Noi nu dorim să cheltuim banii cu orice preț și dorim să creăm valoare adăugată, să promovăm uh, dezvoltarea economică în multe domenii. Cred că toți până la urmă suntem de aceeași parte a baricadei și sper să putem conlucra foarte bine pentru realizarea acestui raport. Mulțumesc! Aș dori să precizez că doamna Tomașici își va prezenta proiectul de raport în aprilie. Va ține seamă de opiniile care au fost exprimate astăzi de membrii comisiei noastre și în iunie vom vota în comisie. Iar uh, e, e, uh, trebuie să ne referim la modificările financiare pentru 2019 și 2020 și va trebui să decidem cât mai repede cu putință. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba de mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Este vorba de o strategie europeană care să permită răspunsuri rapide la situațiile de urgență din interiorul sau exteriorul Uniunii Europene. Asta înseamnă că resursele să poată fi partajate pentru a oferi o asistență coordonată. În 23 noiembrie 2010, Comisia a făcut o propunere de eh, Uh, modificarea prevederilor în ce privește răspunsul la situații de catastrofă și în 2013 s-a invocat uh, articolul 196 al Tratatului de Funcționare au fost introduse unele dispoziții noi care să sprijine statele membre să îmbunătățească capacitățile existente, să contribuie la un fond, la o anvelopă financiară majorată pentru protecția civilă și Comisia Europeană ENVI este comisia competentă de fond pentru această propunere. Comisia a furnizat și un corigendum al propunerii inițiale, a făcut unele modificări în legătură cu punctul 4, care figura de două ori și a corectat și uh, punctul B de la articolul 1 uh, și uh, cel de-al treilea subparagraf. Dar erau niște modificări strict de ordin tehnic care nu modifică în niciun fel substanța propunerii. Dar oricum, din motive tehnice, aplicarea uh, ad de 4 uh, nu uh, poate fi adăugat la acest text. Statele membre trebuie să își propună amendamentele la fosta variantă venită din partea Comisiei și Secretariatul va ține seama de versiunea uh, corectată, iar termenul limită a fost stabilit uh, pentru miercuri 4 aprilie, ora prânzului. Iar acum deschidem discuția împreună cu uh, raportorii din umbră. Domnul Buda, bineînțeles că va avea primul cuvântul și după aceea raportorii din umbră. Vă rog, domnule Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum de altfel și dumneavoastră ați um, expus această problematică, discutăm de mecanismul de protecție civilă care um, se dorește a fi o strategie a Uniunii Europene care urmărește să um, asigure un răspuns prompt la situații de urgență ce pot avea loc atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara ei și în același timp să permită un efort coordonat de asistență prin partajarea resurselor între toate statele participante. După cum am uh, subliniat și în cadrul schimbului de opinii în Comisia Regii, propunerea de modificare are ca obiective, pe de-o parte, simplificarea procedurilor birocratice pentru reducerea timpului uh, necesar intervenției în cazul uh, situațiilor de urgență prin asigurarea asistenței vitale precum și pe de altă parte consolidarea capacității de acțiune colectivă de prevenire și răspuns la dezastre. Ne-am confruntat în perioada recentă cu numeroase dezastre, precum uh, incendiile de vegetație, criza umanitară a refugiaților, furtunile devastatoare, dar și uraganele și uh, în același timp, în ultimii ani, avem cu tremure tot mai frecvente, dacă ne gândim doar la Italia, dar de dată recentă și o lipsă acută de medicamente din România, care a dus la activarea acestui mecanism de protecție civilă, care a permis salvarea de vieți uh, omenești. Mai mult am văzut uh, <clears throat> că dezastrele nu au frontiere și au subliniat necesitatea acordării ajutorului reciproc atât între statele membre cât și cooperarea cu cele din uh, afara Uniunii Europene, în cazul în care și acestea sunt depășite de situațiile de criză, confirmând astfel nevoia coordonării acțiunilor de la nivelul Uniunii. Comisia Europeană propune elemente noi ce au ca scop consolidarea capacității de prevenire și o coordonare eficientă cu alte politici ale Uniunii Europene, care acționează în domeniul dezastrelor și întărirea capacității colective de răspuns la situații de criză. resceu uh, va avea un rol uh, de sprijin în cazul în care statele membre sunt depășite de situație și va asigura coordonarea între autoritățile din statele membre. În propunerea de aviz am avut în vedere competențele comisiei uh, noastre și am insistat pe unele modificări ce urmăresc în principal contribuția fondurilor structurale și de investiții la adaptarea schimbărilor climatice, precum și în prevenirea riscurilor și managementul în situații de criză. Susțin întru totul uh, punctele de vedere exprimate atât de raportorii din umbră, cât și de ceilalți uh, colegi din Comisia Regii în cadrul schimbului de opinii, și anume că procesul de finanțare a mecanismelor de intervenție în situații de urgență este lent și foarte birocratic, uh, din păcate, impunându-se astfel proceduri mai eficiente și cu aplicare imediată. În aceeași măsură, bunele practici uh, de succes referitoare la pregătirea echipelor de voluntari din unele state membre, în opinia mea și altor colegi, ar trebui multiplicate, iar capacitatea de coordonare și răspuns la nivel transfrontalier reprezintă un uh, element esențial al mecanismului de protecție civilă. Consider că este absolut necesară creșterea sinergiilor între mecanismul de protecție civilă și fondurile structurale uh, și de investiții, în special complementaritatea cu Fondul European de Solidaritate. Condiționalitățile exante ar trebui să asigure că investițiile prin fondurile structurale corespund cerințelor de risc și anume să corespundă cu standardele Uniunii Europene pentru prevenirea riscului la dezastre. Subliniez rolul important al autorităților locale și regionale în uh, prevenirea dezastrelor, precum și, în același timp, consolidarea capacității de reacție în cazul crizelor, deoarece, de regulă, acestea sunt uh, cele mai afectate de dezastre și, în același timp, sigur, sunt cele care au capacitatea de a reacționa cu prioritate. Pregătirea de specialitate și uh, inovarea sunt aspecte esențiale ale cooperării în domeniul protecției civile, în vederea creșterii eficienței uh, acțiunilor și pentru consolidarea dialogului între statele uh, membre, iar aici văd un rol important pentru centrele de excelență al universităților. Autoritățile locale și regionale trebuie să fie incluse în mod obligatoriu în planurile uh, de prevenție împotriva dezastrelor prin pregătirea personalului însărcinat cu situații de urgență și coordonarea lor în cadrul rezervei de protecție civilă. Rețeaua de cunoștințe în materie de protecție civilă trebuie să cuprindă acțiuni de pregătire a voluntarilor care acționează în uh, zone uh, izolate și cu acces uh, redus. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, termenul de depunere a amendamentelor este 4 aprilie Însă, dat fiind faptul că avem o scurtă vacanță de Paște și în același timp și constrângeri serioase uh, de timp pentru ceea ce înseamnă pregătirea compromisurilor și traducerile uh, aferente, aș ruga colegii uh, să depună amendamentele în măsura posibilităților în limba engleză, deoarece acest lucru ne-ar asigura foarte mult acest proces de finalizare a acestui proiect. Mulțumesc! Merci beaucoup à notre rapporteur. <clears throat> Vă mulțumim, domnule raportor. văd acum doamna Rodriguez din partea grupului socialist, precizând că trebuie să primim pe doamna comisar Crețu la ora 11 și mai avem un punct pe ordinea de zi. Deci v-aș ruga să fiți cât mai conciși în intervenții. Mulțumesc, domnule președinte. Modificările deja prezentate sunt uh, extrem de importante și sunt relativ coerente. Domnul Buda vorbea despre diverse aspecte despre care am discutat la un prim schimb de păreri în acest mecanism. Această comisie are un rol fundamental. Trebuie să garantăm o finanțare eficace, suficientă și coerență între diversele politici de adaptare la schimbările climatice și față de diversele investiții pentru protecție în caz de catastrofe naturale, printre altele. Așadar, în ce privește situația din Portugalia, centrele de cercetare sunt împărțite în trei tipuri. Dacă vorbim despre centre de excelență, vom retrage din proiect centrele de cercetare care sunt considerate bune sau foarte bune. Deci centre de excelență trebuie înlocuite cu centre de cercetare, astfel am putea include toate instituțiile, inclusiv cele locale, care vorbesc despre această dimensiune și de multe ori nu au calificativul excelent, dar e o problemă care trebuie rezolvată. După cum s-a mai spus și la prima discuție pe care am avut-o, vom prezenta mai multe propuneri. Trebuie să <clears throat> reacționăm când au probleme cetățenii, dar suntem de acord atât în ce privește partea de prevenție și de formare, cât și de intervenție în caz de nevoie. Aceste chestiuni de informare, informațiile nu pot să fie pur și simplu date entităților guvernamentale, trebuie să fie date și organizațiilor societății civile, să existe o mai bună articulare și cu țările terțe în ce privește reacțiile în situații de urgență, în munca pe teritoriu, activitatea intermunicipală, interregională, să consolidăm bunele practici și o informare permanentă între state membre, dar și între regiuni europene. Și aș vrea să repet ce am mai spus și la prima întâlnire, consolidarea acestui mecanism ar da sens cuvântului solidaritate în momentele cele mai dificile de care ne lovim în unele state membre atunci când se produce o catastrofă. Trebuie să dăm un semnal clar de protecție, de securitate pentru cetățeni. Nimic nu e mai important decât siguranța, certitudinea că în caz de nevoie cel care are nevoie de ajutor va și beneficia de acesta <clears throat> și va fi sprijinit de familia europeană. Mulțumesc! Mulțumim! colega Tomasici din partea ECR. Mulțumesc. Domnul Fleck, raportor din umbră, mă rog să vă transmit părerile în legătură cu raportul. Îi mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de aviz. ECR e de acord că trebuie să depunem eforturi pentru un sistem mai bun de reacție în sistem de urgență. Cu toate acestea, ECR continuă să aibă îngrijorări grave față de propunerea Comisiei. Mai întâi, în ce privește subsidiaritatea, trebuie să recunoaștem îngrijorările exprimate de numeroase state membre la Consiliu, care spun că această propunere nu respectă principiul subsidiarității. ECR nu crede că active din active de urgență ar trebui să fie proprietatea și să fie exploatate de comise prin instrumentul de salvare. Trebuie să înțelegem mai bine ce înseamnă acest sistem de comandă și control propus de comisie. Orice propunere de a da puteri suplimentare Comisiei Europene ar trebui să treacă pentru o evaluare de impact, dar nu s-a efectuat nicio evaluare de impact. Sunt de acord cu domnul raportor că actorii locali și regionali trebuie să fie mai bine incluși în planurile de prevenție și în mobilizarea de eforturi. În al doilea rând, orice creștere a pachetului financiar trebuie să vină din fonduri deja existente. Prin urmare, sunt de acord cu domnul raportor că atenția ar trebui să fie concentrată pe promovarea de sinergie între diverse instrumentele Uniunii pentru a asigura că utilizăm cât mai mult fondurile existente, după cum s-a subliniat în amendamentul, amendamentele 7, 9 și 11. În al treilea rând, Schimbul de bune practici între statele membre ar trebui să fie încurajat. Un mai bun un uh, mecanism de consultare n-ar trebui să oblige totul statele membre să pună la dispoziție informații delicate care ar putea compromite securitatea națională. Prin urmare, o să propun unele amendamente la acest raport. Mulțumesc. Mulțumim. Din partea verzilor, nu era raportor. Sau nu e încă aici, spune cineva fără microfon în sală. O să vă spun eu ceva foarte pe scurt. Tot ce s-a spus aici e laudabil, dar aș vrea să mă refer la un amănunt. <clears throat> Elaborăm macrostrategii europene în regiunile dunărene ale Mării Ionice sau Adriatice ar trebui să formăm centre de a dezastrelor în acea parte a zonei Mării Adriatice și Ionice. Pentru că ele lucrează împreună, au anumite sinergii. Inundațiile din Italia, Croația și așa mai departe. Cred că mecanismul de care dispunem și pe care îl finanțăm ar putea să fie inclus în acest raport. Am putea menționa că strategiile macroeconomice pot include și acest element de protecție. Posibilitatea conlucrării în regiunea Baltică, în zona Alpilor, în regiunea Dunăreană și așa mai departe. Cooperarea transfrontalieră e foarte importantă, fără îndoială, dar mi se pare că acest element e și el important. Atunci când se produc anumite dezastre, știm că e nevoie de luni de zile pentru primii bani să ajungă în zonele afectate din fondurile europene. Cred că e nevoie de o mai mare flexibilitate a mecanismului atunci când se produce o catastrofă ne trebuie, nu știu, 500 de milioane, un miliard, trebuie să trimitem imediat niște fonduri, nu știu, 3 milioane sau cât se poate. Ar trebui să introducem un astfel de mecanism de reacție rapidă. Chiar și o sumă mai mică ar fi foarte de ajutor și cred că ar trebui să includem ceva de acest gen în raport. Mulțumesc. Merci. Președintele, mulțumesc foarte mult. colegul Rup. Mulțumesc. Propunerea Comisiei de revizuire a mecanismului de reacție de urgență a provocat două reacții. Pe de o parte, când ne uitam la incendiile de păduri și la inundațiile din Europa, reacția la acestea, <clears throat> vedem că am tras niște învățăminte dureroase. Aceste situații ne-au arătat că Uniunea Europeană nu are capacități suficiente, deci propunerile sunt utile, dar vin cam târziu. Cu toate acestea, văd și niște amenințări. De exemplu, pericolul pe care îl pun uh, catastrofele tehnogene. Știți că există multe reactoare nucleare în Europa, siguranța lor pune multe semne de întrebare și nu putem uh, elimina amenințarea terorismului, iar propunerea legată de revizuirea acestor mecanisme de protecție nu conține nimic care să ne permită să reducem aceste amenințări. Textul proiectului de aviz arată bun. Consider că avizul comisiei noastre e important pentru că <clears throat> populația locală și regională suferă consecințele majore ale dezastrului. Consider că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe patru elemente. Faptul că dezastrele naturale nu cunosc frontiere, să utilizăm și potențialul populației locale și să sensibilizăm populația locală. Nu trebuie să așteptăm uh, canalele verticale de comunicare să intre în acțiune. Ar trebui să reacționăm imediat. Și cred că e mai important să avem planuri de reacție întocmite împreună cu țările învecinate, indiferent dacă sunt sau nu membrele Uniunii Europene. Când ne confruntăm cu astfel de situații, inundații majore, cum organizăm evacuarea populației. Propunerea comisiei conține anumite elemente, dar nu sunt suficiente. Consider că ar trebui să avem mai multe măsuri la dispoziție, inclusiv planul de evacuare. Dar, <clears throat> în conformitate cu principiul subsidiarității, aceste planuri ar trebui să fie întocmite Hmm, aplicând metoda coordonării deschise. Ar trebui să utilizăm și posibilitățile oferite de voluntari. Și ultima sugestie este de sensibilizarea populației. Cred că oamenii ar trebui să fie mai pregătiți pentru apariția dezastrelor, astfel încât un număr mare de oameni în caz de catastrofă, să știe pe cine să sune, unde să se ascundă, cum să acționeze, cum să de da ajutor celor răniți, cum să prevină pagube și mai mari, ceea ce ar facilita activitatea echipelor de reacție. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Uh, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Damator. După cum s-a întâmplat în 2016 și 2017, au fost atâtea evenimente tragice, alunecări de teren, cu tremure de pământ, inundații, condiții extreme. Meteo toate au arătat că trebuie să revizuim finanțarea și instrumentele care să ne permită să facem fața mai bine. Sunt întru totul de acord cu poziția domnului raportor când spune că ar trebui să existe mai bune sinergii între mecanismele de reacție ale Uniunii Europene și fondurile structurale. A spune că sinergii și cu fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Am spus de multe ori aici că ar trebui să revizuim regulile fondului de solidaritate. Atât începește fondurile, cât și uh, viteza cu care e pusă la dispoziție asistența. Trebuie să revedem <clears throat> procedurile, să vedem uh, fondurile de urgență care acum sunt uh, plafonate la 30 de milioane. Salut propunerea de a mări finanțarea la 280 de milioane de euro pentru perioada 2018-2020 pentru a mări eficiența prevenției, a planurilor de prevenție <clears throat> și de pregătire pentru a consolida legăturile cu alte măsuri de prevenție și de reacție în caz de catastrofă. E extrem de important pentru statele membre să poată să reacționeze adecvat, să acopere lacunele de resurse. Ar trebui să existe o rezervă specifică pentru a avea resurse și pentru a putea într-adevăr să procedăm la salvarea celor în situații de urgență. E nevoie de conlucrare cu autoritățile locale și regionale care cunosc uh, situația de pe teren, știu care sunt nevoile imediate ale cetățenilor, mai ales în caz de catastrofe naturale. Aceste autorități trebuie implicate din uh, primul moment, din momentul în care se declanșează mecanismul european. O ultimă observație cu caracter general. Sper că în următorul cadru de politică de coeziune se vor examina chestiunile geologice și reziliența la dezastre naturale. Sper că va fi o prioritate strategică pentru următoarea perioadă de programare pentru politica de coeziune. Este absolut necesar dacă vrem să mărim uh, <clears throat> coeziunea economică, socială și teritorială în acele zonele continentului afectate de dezastre și care sunt în situație de risc, adică aproape toate statele membre. Mulțumesc. Trebuie în curând să o primim pe doamna comisar la ora 11 și mai avem un raport un brad de examinat. Deci um, vă invit pe toți să faceți totuși un efort de concizie și sunt obligat acum să-i dau imediat cuvântul uh, celor de la comisie, la direcție, doamna Gioa Stilia David, pentru o intervenție de cel mult două, trei minute. Mulțumesc. Mulțumesc. O să încerc să nu mă lungesc cu vorba. Îi mulțumesc domnului Buda pentru proiectul de raport și pentru sprijinul în general arătat toate aceste propune de consolidare și simplificare a mecanismului de protecție a Uniunii. Am observat și în general salutăm cele două linii majore ale proiectului de aviz de până acum și comentariile făcute aici care merg în această direcție și anume nevoia de a mări coerența între fondurile europene, fondurile de investiții structurale europene și acțiunile întreprinse pentru a consolida prevenția și reducerea riscului de dezastru. Am luat notă și de comentariile colegilor care se ocupă de fondul de solidaritate. Finanțare care are loc când o dăm în bară cu prevenirea dezastrelor dimensiunea locală și regională, care au fost subliniate atât de clar, sunt foarte importante pentru reacții eficace la dezastre, pentru prevenire. Toți cei trei piloni aș vrea să adaug un avertisment de precauție. Cineva a vorbit de principiul subsidiarității. Aici e domeniul de competență, de sprijin și coordonare, deci sunt unele comentarii care au fost făcute care ar uh, fi excesive pentru această propunere de revizuire a deciziei 2013-313 sau 3013. Salutăm cu toții administrații locale și regionale solide, dar nu acesta e domeniul în care să forțăm mâna statelor membre să facă uh, capacity building. Acesta e doar un mic avertisment din partea mea. Da, capacități locale și regionale au un rol cheie. Am luat notă de faptul că mulți membri au, au vorbit despre activitatea de voluntariat. Multe state membre utilizează pe scară largă voluntarii în sectorul gestionării urgențelor, care aduc o contribuție semnificativă, că punem în uh, aplicare un grup de protecție civilă care a fost consolidat prin această propunere. O parte a acesteia este nu doar rapiditatea de a pune echipamentele, ci și persoanele, voluntarii bine pregătiți ca rațiune de existență a mecanismului. Avem deja formarea transfrontalieră, schimbul de expertiză, care includ și activitatea de voluntari. Cu asta sperăm să consolidăm prin această propunere cu rețeaua de cunoștințe privind protecția civilă și ajung și la chestiunea implicării unor centre de cercetare. Doamna Rodriguez s-a referit la asta. Da, ne așteptăm să reunim un grup cât mai larg de practicieni și expertiza lor, dar și cercetare științifică, experți în uh, pericole de natură geo, în diverse alte discipline care ne-ar putea ajuta în domeniu. Sunt conștientă că e criză de timp, o să mai sar peste unele puncte, dar aș mai vrea să revin la <clears throat> chestiunea la ce ne așteptăm să facem în materie de comandă și control în propunerile acestea de salvare. Președintele, îmi pare rău, sunt obligat să vă întrerup. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și Secretariatul păstrează legătura cu dumneavoastră, cu DG ECO și domnul raportor. Dacă dorește să adauge, are cuvântul domnul raportor. Foarte pe scurt, domnule președinte tuturor uh, pentru uh, cele spuse și sunt perfect de acord cu înlocuirea centrelor de excelență cu centrele de cercetare, deoarece apreciez că orice expertiză în acest domeniu este binevenită. Mulțumesc încă o dată tuturor! Merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 11, și anume raportul colegului nostru, domnul Olbricht, cu privire la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii Europene și are cuvântul raportorul nostru. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba engleză. Acest uh, raport e un aviz la raportul pregătit de Comisia privind afacerile constituționale. Noi, cei de la Regii, avem competențe exclusive conform regulii 54. Comisia AFCO s-a concentrat în raportul său pe ceva ce nu e la nivel uh, doar european, ci și la nivel local. De aceea, raportorul propune o discuție aprofundată cu privire la rolul oraș, orașelor în procesul decizional al Uniunii Europene. În avizul meu din partea regii, eu am vrut să subliniez o parte dintre elemente. În primul rând, am dorit să demonstrez faptul că orașele și zonele urbane și zonele metropolitane, acestea sunt recunoscute în multe chestiuni concrete, cum ar fi Urban 1, Urban 2, dezvoltarea durabilă urbană, rețelele de dezvoltare durabilă, acțiunile inovatoare, capitalele ecologice, capitalele de inovare. De aceea, Uniunea Europeană, de fapt, se folosește de acest nivel al orașelor pentru a întreprinde acțiuni concrete. Întrebări legate de consecințe, bineînțeles, putem să constatăm că există o activitate crescută în, în elementul de agenda urbană, de exemplu, pe parteneriate. Însă noi, Comisia Regi, strategii, ar trebui în primul rând să recunoaștem cât de important e acest parteneriat pe subiecte concrete, obiective concrete, însă ce e foarte important e să ne folosim de experiența din agenda urbană, astfel încât să oficializăm importanța orașelor, însă în același timp să luăm rolul lor în serios și în primul rând să observăm cu atenție care sunt planurile de acțiune pregătite în parteneriate, dar și în recomandări. Comisia Regii va lucra asupra viitorului regulament uh, și atunci un lucru foarte important este să se țină cont de recomandările care vin de la cei din domeniu, cei implicați în parteneriate. Ideea care a fost propusă pe parcursul președinției olandeze și care a fost dezvoltată în agenda urbană, procese și proceduri și metode care ar trebui să fie folosite și pe viitor și folosite pentru politica de coeziune ca atare, pentru dezvoltarea regională. În uh, avizul meu propun și faptul că ar trebui să se consolideze importanța zonelor urbane uh, să se consolideze rolul acestor zone în punerea în aplicare a politicilor importante. Știm că unele dintre politici au legătură directă cu zonele urbane, cum ar fi transportul, mediul, politicile sociale și așa mai departe. Nu înseamnă că se neglijează rolul zonelor rurale, însă zonele urbane și cele metropolitane, intervin aici programele Cities Plus și zonele din prejur, foarte importante și ele. Aș dori să rog statele membre să facă o diferențiere între ceea ce se întâmplă aici în Comitetul Regiunilor, pentru că știm că aici e o competență guvernamentală. Guvernul ia decizii în privire cu uh, partea națională, ce procentaj vine de la nivel local, ce procentaj vine de la nivel regional. Și noi, Comisia Regii, cred că putem atrage atenția asupra guvernanței, să se prezinte o delegare echilibrată și nu doar a regiunilor în anumite state membre. Aș dori să sugerez că Programe importante sunt Eurocities, orașele europene, CMR și acestea ar trebui să fie foarte implicate pe diferitele tipuri de punere în aplicare în uh, grupurile de lucru. Și în final m-aș întoarce acum la ideea cu vechime în Parlamentul nostru, în activitățile noastre parlamentare și să sugerez Comisiei Europene să se gândească la uh, o politică urbană europeană, o posibilă astfel de politică, pentru că avem tot mai multe provocări în acest domeniu și e nevoie de noi metode, metode speciale. Pentru a face un rezumat, uh, repet că Comisia AFCO este cea competentă pe fond, noi dăm un aviz, cred că ar trebui să utilizăm această posibilitate pe care o avem astfel încât să consolidăm rolul zonelor urbane și metropolitane pe viitor, în politica de coeziune, după 2020. Pentru că acesta este calendarul real, vom avea în curând raportori care se vor ocupa de fondul de dezvoltare regională și așa mai departe, așa că trebuie să ne folosim de argumentele din acest raport pentru următoarea legislație. Mulțumesc! Vă mulțumim! Mai avem încă șase doritori de a lua cuvântul pentru raportorii din umbră, așa că vă cer să fiți conciși, pentru că dacă nu voi fi obligat să folosesc acest instrument și să vă iau cuvântul. Două minute maxim. Doamna Vestfal. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e într-adevăr un aviz minunat, cel pe care ni l-a prezentat colegul Olbricht. Importantă e continuitatea, continuitatea cu ceea ce am făcut înainte, cu agenda urbană și cu cerințe foarte clare pentru comisie, să îi spunem foarte clar, orașele trebuie întotdeauna să fie luate în considerare pe termen lung. Există puține amendamente sau completări pe care le voi face, unul dintre acestea și vă voi transmite acest amendament pentru că apare și în agenda urbană, ar fi vorba de un centru în cadrul Comisiei Europene care care să se ocupe într-adevăr de această, această problematică, să se ocupe de programul pentru orașe. Acestea ar fi amendamentele pe care le voi propune eu și mă voi opri aici pentru că nu mai am nimic de completat. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, din Van Min, domnul Van Mintelbor, din partea ALDE. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte și eu vreau să-i mulțumesc domnului Olbricht pentru acest aviz bine echilibrat. Mă îngrijorează ceea ce se întâmplă la AFCO, ce, ce văd acolo și în grupurile de experți ale Consiliului, ce fel de dezbateri trebuie să organizăm cu orașele, însă văd că avizul de aici este unul foarte echilibrat și se axează pe ceea ce e important, și anume consolidarea dimensiunii urbane în politicile europene. Mă bucur să văd că îi solicităm Comisiei să demonstreze cum ține cont de proiectele de recomandări și planurile de acțiune pe care noi le-am propus și le propunem în continuare și din partea parteneriatelor și cred că ar trebui să cerem o raportare în Parlamentul European din partea Comisiei despre ceea ce se întâmplă cu propunerile concrete în legislație și am un semn de întrebare cu privire la reevaluarea stabilirii politicii urbane europene. Dacă consolidăm dimensiunea urbană, atunci ne dorim să se continue și peste 2020. E nevoie de evaluarea impactului teritorial pe toate politicile. Cred că e nevoie de o abordare mai integrată pe care, care va exista și atunci probabil nu avem nevoie de o politică europeană separată urbană, pentru că până la urmă toate acestea acestea își doresc consolidarea dimensiunii urbane în politici europene. De aceea nu cred că trebuie să stabilim o politică separată. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acum domnul Rope. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cuvintele de mulțumire pe care tocmai le-am auzit pentru raportor însă nu avem o definiție clară a orașului. Folosim cuvântul englezesc city și câteodată acesta înseamnă un oraș cu peste un milion de locuitori, însă nu toate statele membre au asemenea orașe. În cazuri foarte rare, municipalitățile nu au deloc orașe sau municipalitățile nu orașe și de aceea sunt greu de utilizat finanțele, cadrul legislativ este neclar. Toate acestea sunt uh, reglementate la nivelul legislației naționale de obicei, care nu e întotdeauna prietenoasă cu guvernanța locală. Așa că eu sugerez să ne gândim la în Carta Consiliului Europei privind guvernanța locală să fie adoptată și în Uniunea Europeană, să fie adoptate acele principii care apar în acest document, un document care a fost ratificat de toate statele membre ale UE, așa că nu ar trebui să fie o problemă. Odată ce ratificăm această carte, am putea să ne asigurăm că se pune în aplicare uniform această carte în toată Uniunea pentru că ar fi un lucru foarte important, mai ales privind jurisdicția Curții Europene de Justiție. Mai există de asemenea dispoziții aici legate de abilitatea pe care au guvernele locale să gestioneze fondurile și programele. Mulțumesc că ați încercat să vă încadrați în timp. Acum, doamna Valina din partea GUE. Efectivamente, muchas gracias al ponente por su trabajo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului pentru munca făcută. Cu toții suntem conștienți de aceste probleme, suntem de acord că rolul orașelor devine tot mai important, nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga lume și de aceea trebuie să formulăm politicile de așa manieră și să reușim să creăm sinergii. Acum, Bineînțeles, uh, suntem, trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității. Așa că e important că atunci când există un stat care nu pune în aplicare acest principiu, de exemplu al meu, au existat asemenea cazuri în ceea ce privește acest fapt și consecințe și economice și aș dori să știu ce se poate face în acest sens, pentru că nu am văzut nimic din partea Parlamentului. Uh, această propunere făcută de AFCO și avizul nostru, acestea sunt influențate de pactul de la Amsterdam, mi se pare o idee foarte bună Putem porni de la premisa că e un lucru bun, însă nu se pune în aplicare suficient de democratic. Nu a existat nici măcar o reuniune ministerială în Consiliu, ci doar niște schimburi de e mail Și apoi se vorbește de aceste parteneriate, ce fel de parteneriate sunt, cum sunt făcute, Parlamentul este ales democratic să reprezinte cetățenii și nu reușim să ne implicăm, așa că nu știm cum arată exact toate aceste lucruri. De aceea, agenda pentru orașe trebuie să fie cea care se implică aici. Avem nevoie de control din partea Parlamentului European în legătură cu punerea în aplicare. Cam atât din partea mea. Nu pot decât să spun că aș dori să vă reamintesc faptul că de curând au existat niște acorduri internaționale care au fost aprobate de care trebuie să se țină cont cu privire la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii Europene. Au existat conferințe de presă, combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe. Multe inițiative care sunt făcute. Mulțumim acum reprezentantul FDD, doamna Damato. Când vorbim despre acest context uh, interinstituțional și orașele, trebuie să ne asigurăm că uh, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și ceea ce se întâmplă cu orașele, de acestea nu s-a ținut cont așa cum trebuie. De multe ori sunt scăpate din vedere. Prin Comitetul Regiunilor s-a încercat ca orașele să fie mai bine implicate însă nu a reieșit foarte clar cum pot să participe ele mai mult, cum pot să ia mai multe decizii. Și eu cred că ar fi ceva foarte util, astfel încât să se mai reducă distanța între Uniunea Europeană și cetățeni și politica de coeziune să devină mai evidentă rolul orașelor, de exemplu, în combaterea schimbărilor climatice, în cadrul durabilității, culturii, digitalizării și pe toate aspectele sociale. Aici ar avea un rol important. În cadrul Eurocities, lucrurile arată în felul următor. Tot mai multe orașe se implică în ceea ce privește ceea ce se întâmplă cu folosirea fondurilor sociale în regiunile lor. Însă există anumite obstacole pentru că de, e greu să folosești aceste mijloace financiare când nu înțelegi regulile. Birocrația este foarte crescută și există o diferență între planificare și nevoile reale ale orașelor. Orașele sunt importante în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor privind fondurile structurale, resursele, fondurile de investiții. Și mă apropie de final, este neapărat important ca orașele să poată să participe mai mult la politicile Uniunii și așa se pot lua și decizii care să răspundă la nevoile orașelor. Mulțumim foarte mult, doamna comisar Crețu a sosit. Așa că acum dau cuvântul Comisiei Europene pentru o intervenție foarte scurtă și și raportorului nostru pentru a închide discuția. Comisia Europeană are cuvântul pentru o intervenție foarte scurtă. Vă mulțumesc. Yes, thank you. Um, Regiu welcomes the initiative uh, of the AFCO committee. Regii salută inițiativa Comisiei AFCO și avizul domnului Olbricht în ceea ce privește zonele urbane. E o prioritate în politica de coeziune pe care o cunoașteți deja. Trebuie să existe o țintire bună a fondurilor și delegarea competențelor spre orașe. Orașele au competențe importante care ar putea fi folosite pentru a îmbunătăți politicile europene și politica de coeziune. Politica de coeziune e deja urbană, lucru menționat în perioada 2014, 115 10 milioane din fondurile de, de, de politică de coeziune vor fi cheltuite în orașe și orașele pot să aleagă proiectele ele însele. În articolul 7 din regulamentul privind fondurile de dezvoltare. Mai există și alte instrumente care există, rețelele de dezvoltare urbană, acțiunile inovatoare de acțiune, uh, care pot fi utilizate. Comisia spune de multe ori că e nevoie de un dialog sistematic cu reprezentanții guvernelor locale, încă dintr-un stadiu incipient al dezvoltării politicilor și mecanisme de multiguvernanță. Odată cu agenda urbană pentru Uniunea Europeană s-a ajuns la crearea 12 parteneriate. Acum noi testăm acest mecanism de multiguvernanță. Acest model de guvernanță prin parteneriat e calea de urmat. Statele membre, Comisia, Parlamentul, Parlamentul, guvernele locale au o poziție egală în formarea noilor politici. Noi ne dorim să ne asigurăm că, că e recunoscută agenda urbană pentru Uniunea Europeană ca politica, instrumentul de politică care are de-a face cu multiguvernanța în orașe. Vă mulțumesc! Mulțumim mult de Geregio pentru informațiile date și acum Raportorul are cuvântul pentru a închide discuția. Domnule Olbright, da, vă mulțumesc foarte mult pentru observații, foarte pe scurt. În primul rând, bineînțeles că există aceste diferite documente uh, s-au mai discutat subiectul, spunea doamna Westphal că a pregătit și aceste documente înainte, avem aceleași probleme, doamna comisar se află astfel, astăzi acum aici și de aceea eu cred că trebuie să existe o coordonare din partea Comisiei, DG Regio, de exemplu, și nu în diferitele DG-uri, pentru că această dimensiune urbană e foarte fragmentată. Cred că ar trebui să se regăsească într-un singur loc. Și eu cred că la DG Regio ar trebui să existe această coordonare. Apoi sper că planurile de acțiune vor fi evaluate, ni se va raporta ce s-a întâmplat și se va ține cont de ele în noua politică, pentru că dacă nu va fi un exercițiu uh, util și de aceea eu sper că această experiență de multiguvernanță va fi folosită și pe viitor, va fi un element de viitor. Sunt de acord că elementele juridice se află în Cartea, Euro- Cartea Europeană din Consiliul Europei privind guvernanța locală. De fapt, nu a fost întotdeauna aprobată și verificată de statele membre în Consiliul Europei. Unii au acceptat o parte din această cartă, alții nu. Nu intru în detalii, dar ultimii care au acționat așa au fost francezii. Cred că e de asemenea important să există o complementaritate între Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Nu sunt de acord cu cele spuse de domnul Van Miltenburg cu privire la politica urbană. Eu mențin poziția. Eu nu cred că politica urbană va fi ceva diferit de politica de coeziune. Nu, politica de coeziune este mult mai extinsă. Politica de coeziune, de exemplu, astăzi are de-a face cu politica regională, dar și dezvoltarea rurală e parte a coeziunii. Astăzi, pentru dimensiunea urbană e nevoie de noi metode, metode diferite față de cele regionale. Situația e una diferită și am discutat acest lucru și în raportul Vesfal. E un lucru aici foarte diferit. Poate că se merge prea departe cu politica urbană, dar cred că trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu, atunci dimensiunea urbană va fi uh, tot timpul mai prost văzută decât celelalte politici. Cred că uh, Crește importanța zonelor urbane, chestiunilor legate de ele și e nevoie de o abordare diferită. Nu cred că trebuie să fie în afara politicii de coeziune, ci în interiorul politicii de coeziune și ar trebui să elaborăm metode specifice, metode specifice pentru zone urbane, metropolitane și așa mai departe. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, mulțumesc foarte mult uh, domnului Ian Olbricht pentru aceste informații. Încheiem dezbaterea pe această temă și avem plăcerea să o salutăm pe doamna comisar Crețu și uh, acum uh, președinta va prelua și și conducerea acestei sesiuni. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președintă, domnule Amagi. vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, stimați membri ai Parlamentului European. Ultima dată m-am întâlnit cu dumneavoastră în luna decembrie și de atunci discuția privind viitorul politicii de coeziune a progresat. Dar dacă mă gândesc și la discuția dumneavoastră privind agenda urbană, vreau să vă asigur că um, noi uh, conlucrăm și din acest punct de vedere pentru ca agenda uh, urbană în perioada următoare să poată să progreseze. Cred că este uh, cea mai mare realizare în mandatul nostru. Sub președinția neerlandeză am reușit să configurăm și vom uh, continua legătura cu uh, orașele și um, uh, să existe și o legătură rural-urbană, așa cum a spus și domnul Olbracht. Deci, în direcția generală Regio ă, ne vom ocupa de această agenda. Acest lucru este decis deja. Domnul Obricht avea dreptate. Direcția generală Regio trebuie să fie competentă în fond pentru această agenda urbană. Deci, probabil că după Paști ă, vom putea să vedem cum putem face legătura între acest agenda urbană și dimensiunea rurală. Dar uh, subiectul nostru principal astăzi este uh, următorul cadru financiar multianual. Știți foarte bine că uh, bugetul Uniunii Europene de data aceasta va avea un specific, într-o manieră poate cam ciudată. Știu că întotdeauna dezbaterile pentru negocierea CFM sunt pline de pasiune, dar acum nu va fi business as usual. Știm foarte bine că în contextul Brexitului un stat membru uh, urmează să ne părăsească. Din nefericire, regretăm acest lucru, dar este un fapt și uh, un fapt uh, pe care încă nu îl realizăm uh, sub toate aspectele sale. Vom pierde și o importantă contribuție financiară. Uh, ca atare, este limpede că nu putem continua în modul în care bugetul Uniunii Europene a fost negociat până acum, pentru că sigur, fiecare stat membru încearcă să aibă o poziție financiară netă cât mai puternică. Am călătorit mult în ultima perioadă prin diverse state ale uh, marilor contributori dar este o mare provocare să încercăm să ne păstrăm politicile atunci când ești uh, fie contributor net, fie beneficiar net. Uh, de fapt, uh, această distinție nu este un exercițiu matematic foarte simplu. Deci uh, este o abordare cine câștigă, cine este perdant, ceea ce nu este în beneficiul unei mai mari integrări europene. Uh, noi toți trebuie să fim beneficiari și trebuie să ne gândim la beneficiile directe și indirecte ale noilor uh, investiții pentru toate statele membre premierul Costa la Euronews săptămâna trecută a spus că uh, din momentul în care Portugalia a aderat la Uniunea Europeană, ă, exportul ă, neerlandez în Portugalia ă, a crescut de peste o mie de ori. Deci a fost până la urmă un beneficiu clar al țărilor de jos. Dar eu cred că toate statele membre până la urmă trebuie să fie solidare, să vedem care sunt beneficiile, astfel încât toți până la urmă să putem profita. Inclusiv marile companii care au interes interese comerciale. Oricum, pentru a fi foarte cinstită cu dumneavoastră, cred că uh, nu avem multe opțiuni la îndemână. Dacă vrem ca bugetul european să facă față provocărilor uh, competitivității, inovațiilor, uh, dezvoltării durabile, incluziunii sociale, sau uh, să facem față altor provocări cu migrație, apărare, securitate internă, activitate transfrontalieră și siguranță transfrontalieră. Uh, este clar că provocările sunt mai multe și bugetul este mai mic. Aceasta este realitatea. Comisia în februarie a publicat o comunicare în legătură cu un nou cadru financiar multianual uh, care uh, prezintă divers, un scenariu diferit față de ceea ce știam. Dumneavoastră știți că aveam o preferință necondiționată pentru uh, scenariul uh, în care toate regiunile să profite. Deci, uh, până la urmă, uh, trebuie să existe și unele reduceri radicale a beneficiilor uh, pentru uh, regiunile mai dezvoltate. Când am vizitat uh, Parisul, am avut o discuție cu ministrul pentru coeziune teritorială și primul scenariu pe care eu îl susțin pentru toate regiunile, dar de care e nevoie de un buget social, pentru cel de-al doilea buget, Franța va dispune până la urmă de fonduri numai pentru regiunile ultraperiferice, iar dacă se aplică cel de-al treilea scenariu, Franța nu va beneficia deloc de bani, ceea ce nu este fair play. Deci eu sper să pot conta pe susținerea dumneavoastră să nu se aplice cel de-al treilea scenariu. Să existe state întregi care nu vor uh, putea să beneficieze de Fondul European de Solidaritate. Deci trebuie până la urmă să mergem mână în mână, să avem niște relații ă, de parteneriat. Iar pe 2 mai, până la urmă, proiectul de buget va fi prezentat și Parlamentul European. Eu salut cu mare satisfacție și vă felicit pentru soluțiile pe care le propuneți pentru CFM, inclusiv pentru perioada după 2020. Parlamentul a adoptat ă, un asemenea document acum două săptămâni și el reflectă ceea ce eu am susținut încă cu luni, luni în urmă. Politicile de coeziune trebuie să uh, fie politicile cele mai bune de investiții în Europa, să beneficieze toate regiunile și fondul de dezvoltare socială, fondul social, fondul de coeziune, să poată să acționeze uh, printr-o sinergie pentru că în felul acesta vom putea face față marilor provocări, fie că e vorba de tranziție industrială, incluziune socială, competitivitate sau combaterea schimbărilor climatice. Lucrurile au evoluat pozitiv din acest punct de vedere în Consiliu și mă bucur. Există câteva state membre care sunt dispuse să contribuie mai substanțial la bugetul european și să crească până la urmă contribuția națională cu peste 1%. 100% statele și-au uh, declarat disponibilitatea să contribuie mai substanțial la bugetul european, ceea ce este foarte important. Uh, e nevoie însă de curaj, de convingere să se acționeze astfel, dar eu cred că uh, trebuie să ajungem la o redresare economică și în felul acesta vom avea mai multă marjă de manevră pentru a investi în viitorul nostru comun. Trebuie până la urmă să ne promovăm aceste convingeri care sunt cele corecte. Iar acum în ce privește uh, Uh, politicile noastre și modul în care ele trebuie să fie implementate. Sigur, această politică trebuie să fie mai flexibilă, mai prietenoasă pentru beneficiari și există într-adevăr încă spațiul de manevră când e vorba de eficacitate și eficiența uh, politicilor. Trebuie să facem față provocărilor pe care le-am menționat. Este nevoie de să avem în vedere un context macroeconomic mai amplu, strategic, strategii care să țină seamă și de capacitățile administrative. M-am uh, bucurat să constat că dumneavoastră susțineți uh, elementul care a fost introdus uh, pentru perioada actuală în ce privește condiționalitățile ex ante și eu cred că aceste precondiții au contribuit la mobilizarea actorilor național și regional uh, pentru a acționa um, la fața locului. Și această abordare va trebui să uh, fie continuată și pe viitor, uh, pentru că este importantă pentru autoritățile care au atribuții manageriale politicile de coeziune nu pot să funcționeze în condiții de izolare. Guvernanța economică este de maximă importanță, deci legătura între politicile de coeziune și reformele structurale trebuie să fie mai strânsă și să creeze stimulente. Înainte de a ajunge la uh, un final, doamnelor și domnilor, uh, vreau să mă refer și la acțiunile de comunicare, pentru că în lunile următoare, când vom negocia viitorul buget, va fi important pentru noi să uh, atragem atenția asupra rezultatelor politicilor de coeziune. Și dumneavoastră știți foarte bine, pentru că sunteți membri ai Parlamentului European, um, ați, ne-ați încurajat pe noi, membrii Comisiei, să conlucrăm mai strâns cu statele membre pentru a putea profila mai bine rezultatele politicilor noastre. Cu un an în urmă am stabilit un plan uh, privind acțiunea de comunicare în colaborare cu doamna comisar Marian Tyson și analizele noastre demonstrează că am făcut progrese încurajatoare, deși eu cred că și statele membre ar putea să implice mai mult. Încă Uh, au existat până la urmă, plus valori create de banii europeni, fără ca aceste lucruri să devină evidente și în ochii cetățeanului. Și este trist să constatăm că 70% din populație nu știu uh, dacă uh, banii prin care au fost create școli, spitale sau șosele au venit din Fondul de Solidaritate Europeană sau nu. Consideră că, mă rog, banii sau uh, guvernele au pus la dispoziție în totalitate acești bani, nu se știe care a fost contribuția Bruselului. Cred că trebuie să punem capăt acestui joc și să uh, promovăm până la urmă munca noastră, să spunem cine uh, la ce a contribuit iar Comisia din acest punct de vedere este dispusă să discute și rezultatele implementării politicilor noastre și pe 20 aprilie la Luxemburg se va discuta acest lucru, iar Comisia dorește să informeze mai bine despre dezvoltarea regiunilor europene. Noi lansăm un uh, proiect uh, uh, prin care să încurajăm uh, tineretul să uh, afle ceea ce face Europa pentru viața de zi cu zi a europenilor și vom avea și opt finaliști uh, care au participat la un concurs. Este vorba de ruta mediteraneană, ruta atlantică, ruta baltică. Sunt programe pe care le-am oferit noi și de asemenea în dialogul cu cetățenii uh, am uh, avut acțiuni și bineînțeles că și dumneavoastră sunteți bineveniți să ni se alăturați, să discutăm cu cetățenii despre beneficiile politicii de coeziune în statele noastre, în regiunile noastre. Uh, uh, și uh, există și premii pe care le acordăm și domnul Van Nistelrooy a fost șeful unui juriu și a participat la campaniile noastre. Toate aceste acțiuni au contribuit la sărbătorirea uh, celei de-a 13-lea aniversări a politicii de coeziune. Și mai va avea loc o expoziție în Parlamentul European de la Strasburg. Vor fi prezentate proiecte din diverse uh, state și regiuni din Europa și uh, dumneavoastră veți fi gazda. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă și secretariatului și domnului Van Nistelrooy și lui Constanțe Creel care s-au implicat. Doresc să subliniez că cadrul financiar multianual urmează să fie configurat cât de repede cu putința. Pe 2 mai Comisia va prezenta un nou buget, pe 29 mai se prezintă și reglementările sectoriale uh, uh, sau începutul lui iunie. Uh, cadrul uh, legislativ și buget urmează să fie adoptate cât mai repede cu putință în 2019, dacă se poate, pentru ca pentru ianuarie 2021 să poată să uh, fie aplicat acest cadru financiar. Negocierile, din câte știm noi, durează cam 2 ani, dar trebuie să învățăm și din lecțiile trecutului și conform estimărilor noastre, cam uh, uh sută de, mii de proiecte uh, vor uh, risca să nu poată fi implementate dacă noi nu vom adopta la timp CFM-ul. Ultima dată legislația a fost adoptată în decembrie 2014, în 2015 am încheiat uh, acordurile de parteneriat cu statele membre. Anul următor a fost dedicat condiționalităților exante, deci primul an al implementării propriu-zise a fost anul 2017. Deci va trebui să finalizăm negocierile, așa cum sper, în timpul președinției române. Ultima reuniune uh, va fi la Sibiu din acest punct de vedere în care se vor întâlni liderii uh, statelor membre în legislație legislatura actuală, dar Uh, și dumneavoastră și Consiliul vor trebui să conlucreze. Eu contez pe sprijinul Parlamentului și în mod special uh, sprijinul membrilor Comisiei Regii ca să putem să respectăm această foaie de parcurs. Vă mulțumesc și mă bucur că pot să fiu uh, prezent în mijlocul dumneavoastră înaintea acestui moment foarte important. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Într-adevăr, este un moment foarte important. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru disponibilitatea dumneavoastră dumneavoastră de a discuta cu noi inclusiv problemele CFM și viitorul politicii de coeziune. Doresc să vă informez că astăzi am avut un vot foarte important. Am am adoptat un raport de inițiativă privind cel de-al șaptelea raport de, de coeziune. Este e, vorba despre punctul de vedere al Comisiei Regii pentru viitoarea politică de coeziune. A fost o activitate foarte importantă în care la care toți am conlucrat și în lunile următoare vom continua să acționăm pentru a sprijini viitorul politicii de coeziune și ne exprimăm disponibilitatea să vă susținem pe dumneavoastră și să participăm activ în procesul de pregătire a legislației pentru următoarea uh, perioadă de planificare. Suntem dispuși să începem imediat activitatea după ce vom primi propunerile pentru reglementările legislative. Voi da cuvântul acum membrilor Comisiei Regii și începem cu coordonatorii. Avem la dispoziție o oră deci, vă voi ruga pe dumneavoastră toți să aveți intervenții cât mai succinte, cel mult 3 minute pentru coordonatori și uh, după aceea uh, pentru membrii Comisiei uh, Regii. Domnul Van Nistelrooy. Good Mulțumesc, mă bucur că ați venit din nou în comisia noastră. 30 de ani de coeziune, facem un inventar după votul raportului aici legat de coeziune, atmosfera este pozitivă în comisia noastră. Dacă ne uităm la ce a făcut politica de coeziune și cum putem să comunicăm în legătură cu acest subiect, asta a ținut uh, Europa la un loc. E un fel de minune după ce am reușit să extindem Uniunea după prăbușirea comunismului, să integrăm uh, cu o viteză atât de mare să le dăm posibilitatea să-și construiască economiile, să consolideze guvernanța și să aibă această economie pusă în mișcare de dimensiunea socială. cu 27-28 de identități naționale diferite, e un lucru deosebit. Și poate că e o afirmație simplistă, dar e mult mai mult decât am fi putut visa existența acestui model care funcționează. Ați vorbit astăzi despre externalități, despre efectul de domino, de situațiile de avantaj reciproc. Poate că ar fi fost mai puternic să se spună în așa pe raport de coeziune care este baza care a dus prin politica de coeziune ca și celelalte politici să accelereze piața internă și schimbările în economia circulară, în mediul înconjurător, prin investiții mari din partea noastră. Dacă vedem ce revine peste 150% pentru fiecare euro care intră în buget, uh, la buget uh, care plătește pentru Germania. Austria, viitoarea președinție, profită de peste 2 euro pentru fiecare euro investit de partea uh, contribuitorilor neți. Ar trebui să vorbim mai mult despre asta. PPE va avea o proprie audiere legată de elementele externe. Să le arătăm colegilor că e un lucru pe care trebuie să-l promovăm poate mai puternic în perioada de până când se vor lua decizii la Consiliul în legătură cu finanțarea. Sunt de acord cu asta. Al doilea lucru, uitându-ne la modul în care am putea să construim noile propuneri juridice. Eventual ne puteți spune ceva mai mult despre asta. Vom avea fără îndoială un CPR, un fond de coeziune, FEDER, fondul de coeziune. Dacă puteți să ne spuneți mai mult ce vine, la ce vă gândiți să, să propuneți Parlamentului, pentru că și noi vrem să ne pregătim astfel încât să fim cât mai aproape de noua structură a propunerilor legale. De exemplu, am spus de mii de ori și președinta știe în legătură cu cooperarea teritorială, că avem nevoie de o consolidare. Vedem că am avut instrumente precum specializare inteligentă care ne-a ajutat în parteneriate cu condiționalitățile exante, dar s-ar putea să fie un impuls și mai puternic să avem o cooperare europeană, o plus valoare europeană palpabilă și se construiește o punte cu un alt proiect, programele din bugetul european care va fi încurajat, cum ar fi Orizont 2020 sau cadru pentru cercetare și dezvoltare. Și cred că trebuie să le deplasăm. Se înțeleg în țările care contribuie net și politica de coeziune, așa cum am definit-o în această perioadă. Există posibilități, dacă ne puteți spune un pic mai mult. Ultima observație, vizibilitatea. Știți, unde suntem fără imaginea la care să se gândească oamenii. Și vom avea această expoziție în Parlament în luna mai, în legătură cu coeziunea, la solicitarea Parlamentului, deci vom avea o activitate pe această temă. Dar ne-am îngrijorat cu delegația. Săptămâna trecută am fost în uh, Irlanda de Nord, celebru pod din Londonderry, implicat în programul de pace și cu FEDER și am trecut podul și pot să vă spun că panoul care spune povestea e distrus și am fost așa de enervat că nimeni nu se uită dacă un proiect e finalizat, dacă comunicăm ceva să nu. A fost inaugurat de Johannes San, a fost o mare manifestare acum două săptămâni, iar acum când te duci, nimeni nu are curaj să mențină vizibilitatea. A fost ceva foarte ciudat. Dacă nu facem mai bine asta, dacă nu avem relație mai bună, să menții relația, adică cheltuim banii, după care mii de cetățeni trec podul și ce mai văd? Iohannes a fost acolo. Parcă era un apostol. Da. Nu se mai citește nimic. Iohannes San comisarul, nu se mai vede. Trebuie o schimbare majoră aici și o schimbare în propunerile omnibus. Pentru că ceva nu merge bine cu prezentarea, cu promovarea și după ce lucrurile s-au făcut bine, trebuie continuat povestea. Mulțumesc. Recurg la ciocanel ca să păstrez timpul. Doamna Crau are cuvântul. Voi încerca cât de pe scurt, pentru că s-au spus deja foarte multe lucruri importante pe care nu e necesar să le mai repet. Doamnă Crețu, ne-ați spus că anumite state sunt pregătite să plătească mai mult pentru bugetul european. Știm cu toții că unele state, cel puțin pe moment, spun foarte clar că nu sunt dispuse să plătească mai mult. Din potrivă, își doresc să plătească mai puțin dacă e posibil. Întrebarea mea are legătură cu acest fapt. Știm care sunt statele. Din păcate, țările de jos, Danemarca, Suedia, Austria, care va avea următoarea președinție. Acestea sunt uh, țările. În călătorile dumneavoastră ați vizitat și aceste țări. Ați încercat să le spuneți clar ce fel de plus valoare ar putea obține și ele din politica europeană de coeziune? Uh, Raportul pe care l-am adoptat astăzi, în acest sens, cred că a fost foarte important, pentru că se spune foarte clar că nu vorbim așa de ceva în aer, o oarecare politică de coeziune, ci vorbim despre o politi- politică foarte concretă în care investim. Uh, și care, pe care se sprijină politica europeană. Cercetare nu se face numai sub, numai sub programul Orizont 2020, ci se face și cu mai mulți bani în politicile structurale, politica de mediu. Toate acestea sunt finanțate prin intermediul politicii de coeziune. Asta doar ca să vă dau câteva exemple. Statele membre care nu sunt dispuse să își aducă contribuția financiară, riscă tocmai în aceste politici și m-ar interesa dacă ne puteți spune ceva în acest sens. Mi-aș dori foarte mult ca procedura omnibus să devină realitate. Doamna Gresle m-a invitat astăzi la o reuniune, nu știu ce vom auzi astăzi acolo, Poate știți dumneavoastră cam cum uh, arată negocierile acum. Cred că există probleme cu punerea în aplicare a regulamentului, intrarea în vigoare a regulamentului financiar. Însă dacă totul va fi suportat de politica de coeziune, nu. Noi ne dorim foarte repede, cum a cerut și doamna Gresle, să se meargă mai departe. Dacă se tot amână lucrurile, suntem afectați. Poate știți dumneavoastră mai multe. Mulțumesc. Tomașici. Mulțumesc. Urmează doamna Tomașici. Mulțumesc. Doamna comisar, viitorul Brexit și toate provocările cu care se confruntă politica de coeziune, importanța plus valorii, sunt menționate adesea. În această privință, cred că e foarte important să se promoveze, să se creeze condiții în viitoarea legislație pentru finanțarea multianuală. Ne puteți spune cum va promova Comisia o mai bună utilizare de multifinanțare care să vină cu plus valoare pentru statele membre și pentru regiuni. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Van Miltenburg, mulțumesc. Succint, dar mai puțin succint decât TCR. Sunt de acord cu doamna comisar că viitorul CFM nu mai este afacerea obișnuită. Am văzut acum patru zile, mi-ați retuitat un articol în care spune că uh, finanțele vor fi mai modeste în, conform uh, colegului dumneavoastră, domnul comisar Oettinger. Trebuie să ținem cont de faptul că vor fi reduceri. Sperăm că reducerile vor fi modeste. Și ajungem și la discuția că trebuie să facem mai mult cu mai puțin bani. Cred că discuția legată de concentrare tematică, dar și pe modul în care să căutăm sinergii sunt cruciale. Și ajung la câteva întrebări. Am auzit, de exemplu, că probabil va fi un regulament pentru FEDER și fondurile de coeziune. Care e situația? Și subiectul la care s-a referit domnul Roy? proiectarea cadrului legal. A doua întrebare. Pe viitor, va mai fi o legătură puternică între fondurile de coeziune și succesorul Connecting Europe Facility, CEF 2.0, care sper că va exista pentru că va avea o plusvaloare. Apoi, în legătură cu sinergiile, cum lucrați acum și cu alte direcții generale pentru a încuraja sinergii între al noilea program cadru cercetare inovare și fondurile europene structurale și de investiții. Ce faceți concret pentru a moderniza bugetul, pentru a avea o mai mare plus valoare și mai multe resurse și mai multe sinergii? Apoi o întrebare legată de numărul de obiective tematice. Am înțeles că vă gândiți să-l reduceți la un număr foarte limitat. Care e raționamentul? Pentru a vă concentra mai mult sau pentru a avea o definiție mai largă a obiectivului tematic și până la urmă mai multă flexibilitate? Și ultima întrebare care e situația. Și aș vrea amănunte suplimentare decât acum câteva săptămâni de la domnul Oettinger în legătură cu implementarea și propunerile legate de așa numită condiționalitate legată de statul de drept, care va fi o condiționalitate umbrelă legată ferm de CFM. Dacă puteți să ne spuneți mai amănunțit în legătură cu acest subiect concret, pentru că eu cred că e foarte important și pentru discuțiile de viitor. Mulțumesc! Mulțumim! Acum domnul Omagi are cuvântul. Doamna președintă, mulțumesc. Doamna comisar, vă mulțumesc că sunteți din nou printre noi. Am mai multe lucruri de spus. Mai întâi, coeziunea e mai mult decât o politică. Coeziunea e un principiu, e un fundament e ceea ce e nucleul proiectului european. Și cred că cu cât consolidăm mai mult coeziunea, cu atât asigurăm un viitor pentru Uniunea Europeană. Dar cu cât șubrezim politica de coeziune, cu atât ne asumăm mai mult riscul unei destrămări a Uniunii Europene. Al doilea lucru. Poziția politică a Parlamentului European e cunoscută și o poziție unitară a aproape tuturor grupurilor politice și aproape a tuturor comisiilor exprimată în diverse rapoarte. Raportul Westphal, raportul Albright mâine, raportul Jul. Deci e o unitate politică în Parlamentul European pentru a dori o politică de coeziune care să continue să fie ambițioasă. Dar întrebarea pe care mi-o pun este dacă această unitate există și în sânul Comisiei Europene sau nu. Și ce constat este că această unitate nu există în mod clar în Consiliul European. Și asta e problema cu care ne confruntăm. A treia chestiune. Suntem într-un context în care ni se cere să facem mai mult cu mai puțin dar constat că ni se cere să facem mai mult ca să răspundem la provocările migrației, la provocările securității, la provocările controlului la frontieră, la noile provocări legate de politică de apărare. Poate pe unele le uităm. Dar acestea sunt competențe de stat, nu sunt competențe acordate prin tratatul european. Și mi se pare că în această situație foarte ciudată, în care ajungem astăzi la sacrificarea politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune, care sunt obligații impuse de tratat pentru a răspunde la noi provocări care țin de competențele de stat și nu sunt obligații ale Uniunii Europene. A treia observație, coeziunea, a contribuit cu mult pentru toate statele. Adesea uităm să spunem că tocmai coeziunea a intervenit în momentul reunificării Germaniei și că Germania a beneficiat foarte mult de pe urma coeziunii și continuă să mai beneficieze de pe urma ei. Pentru țările din Est, când a căzut cortina de fier și au intrat în Uniunea Europeană. Coeziunea a intervenit uh, pe scară masivă și adevărat pentru toate țările și din Sud, în ciuda dificultăților cu care continuă să se confrunte. Dar pentru cei care călătoreau în Portugalia, în Spania sau chiar în Grecia acum câteva decenii, se văd progresele realizate. Și aș vrea să vă spun că Franța uh, își tratează atât de prost regiunile ultraperiferice și de peste mări, încât nu se poate conta deloc pe Franța ca aceste regiuni să fie mai bine tratate fără intervenția fondurilor uh, coeziunii. Iată de ce diverse scenarii sunt scenarii catastrofice pentru Franța, desigur, dar și pentru regiunile ultraperiferice. Și vă rog să mă credeți că toate aceste elemente ne preocupă. Discutăm cu diversi actori, eh, luăm legătura cu președintele Franței, care și el are un rol cheie de jucat și care o să vină în plenara din aprilie în Parlamentul European și vom insista spre acestor aspecte. Fiți convinsă. Și cred că noi cu toții astăzi trebuie să fim militanți activi la toate nivelurile la care ne găsim pentru a face în așa fel încât să nu se întâmple ce e mai prost. Dar, din păcate, ce e mai prost se poate întâmpla și aș vrea să salut toate eforturile făcute de dumneavoastră pentru a încerca să inversați această tendință. Mulțumesc! Very much, Mr. Mulțumim, domnul Rope, în numele grupului dumneavoastră. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență, pentru că a venit să clarifice anumite aspecte. Mai întâi, aș vrea să vă întreb în legătură cu noi unități de măsură, noi indicatori, noi benchmark-uri care să ne permită să comparăm statele membre după 2020. Vom avea o comparație bazată numai pe PIB sau veți introduce și alte unități de măsură? Situația deocamdată nu mi se pare clară. A spus de asemenea că statele membre au contribuții diferite la bugetul Uniunii Europene. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Toate statele membre plătesc o contribuție egală, 1% din produsul național intern. PIB-ul poate că diferă, dar cei 100 de milioane pentru un stat membru poate părea mult, iar pentru alt stat membru un miliard e foarte puțin. Cred că statele care contribuie net ar trebui să aibă mai multe drepturi să ceară de la statele membre o mai mare convergență și o mai mare coeziune. Iar coeziunea n-ar trebui să se întâmple între state membre individuale, ci și în interiorul lor, pentru că știm că sunt diferențe majore între statele membre și în interiorul lor. Deci cred că contribuitorii neți ar trebui să aibă dreptul să ceară mai mult. Aș vrea să vă mai pun o întrebare. Autoritățile locale sunt actorii principali în domeniul politicii de coeziune și autorități locale și regionale cât mai solide pot să realizeze foarte mult. Dar situația din prezent este că pentru autoritățile locale, pentru ca ele să fie puternice, e nevoie de un cadru de reglementare cât mai solid și nu toate statele membre au legi naționale care să fie favorabile autorităților locale. Interesul autorităților locale e apărat de Carta Autorităților Locale a Consiliului Europei, dar Uniunea Europeană n-a ratificat carta respectivă. Eu cred că dacă Uniunea Europeană a ratificat această carte, am avea posibilitatea să avem aceleași cerințe pentru toate autoritățile locale și am putea îmbunătăți calitatea vieții și activității autorităților locale din Uniunea Europeană. Am putea ridica asta la un nivel superior și am putea preveni politizarea activităților autorităților locale. A treia observație se leagă de diferențele din Uniunea Europeană. Sunt diferențe semnificative, de exemplu, în agricultură, unde noile state membre <clears throat> care au aderat după 2004 au primit plăți mai reduse. O altă problemă este că anumite produse care se vând în noile state membre sunt de calitate mult mai proastă, alimentele, de exemplu, și unele produse chimice. Cred că trebuie să fie un teren echitabil. Mulțumesc, doamna Damad. Comisară, mult probabilmente... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, din păcate, sunteți ultima oară alături de noi înainte de noul CFM. Vă mulțumim că vă implicați pe politica de coeziune, însă cu, în același timp suntem îngrijorați pentru că vedem că intrăm în acest scenariu dificil. Există reduceri, reduceri care au fost anunțate în ianuarie de comisarul Oettinger și mai există o comunicare din 14 februarie, trei scenarii pentru viitorul politicii noastre de, coeneziu, de coeziune. Finanțarea care să fie menținută, cea de acum și pe urm- pentru următorul CFM, apoi al doilea, finanțarea pentru uh, regiunile ultraperiferice va fi uh, scăzută și, în al treilea rând, finanțarea va fi, fi menținută pentru țările nu atât de dezvoltate. Consiliul nu a dat detalii în acest sens, ci pur și simplu a repetat faptul că e nevoie să existe această politică de coeziune pe continentul european bine, dar nu a avut uh, loc încă o discuție legată de macrocondiționalitate în reformele structurale. În iunie 2017, Parlamentul a fost împotriva macrocondiționalităților. Există un raport pentru politica de coeziune cu privire la intervalul după 2020 nu s-a discutat încă despre această propunere cu privire la rezerva de performanță. Ne-ați putea spune ceva pentru că noi suntem foarte sceptici. Și apoi cât despre buget reforme structurale, uh, legătura cu guvernanța economică după anul 2020. Despre acestea ce ați putea să ne spuneți? Lupta împotriva sărăciei apoi. Credeți că ar trebui să fie ajutate statele membre, mai ales Grecia și Italia, astfel încât să existe un fel de asigurare ca lucrurile să fie puse mai bine în aplicare, unde există o asigurare de bază și prin intermediul Fondului Social European în următoarea fază a programului. Noi suntem uh, pentru un proiect pilot al Comisiei cu privire la schimbarea industrială. Sunt cuprinse aici 10 regiuni. În comunicarea DG Regioni s-a spus că există servicii ale Comisiei care vor colabora cu ocd ul să existe sprijin pentru state și regiuni, astfel încât acestea să se poată pregăti pentru modificările viitorului. Există această perioadă de tranziție pentru decarbonizarea economiei. Ce se va întâmpla în acest proiect? Poate să fie extinsă lista participanților și spre alte regiuni, spre orașe industriale care sunt foarte poluate, de exemplu. Uh, Pot să existe măsuri asemănătoare și în noua perioadă de programare, mai ales pentru aceste vechi orașe industriale, care sunt foarte poluate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am o listă cu 8 vorbitori. Dacă doriți, ne puteți răspunde acum sau... Cred că voi acorda de acum un timp foarte limitat, un minut pe persoană pentru întrebare, astfel încât să aveți dumneavoastră timp să ne răspundeți la toate întrebările. Și începem acum cu domnul Von. Aveți cuvântul, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit în jurul nostru și acum. Colegii mei vorbeau de misiunea pe care am avut-o în Irlanda de Nord săptămâna trecută. Sunt uh, raportor în această comisie cu privire la impactul finanțării UE în Irlanda de Nord. Cred că misiunea de săptămâna trecută a fost foarte utilă. Am văzut proiecte transfrontaliere finanțate prin intermediul Interreg, astfel încât să fie deschisă această uh, graniță în Irlanda și pe viitor. Am văzut și proiecte finanțate prin proiectul PIS, astfel încât să fie aduse la o la altă comunitățile, de exemplu tinerii care au fost în conflict timp de decenii. Interreg și programul Pace PIS ar trebui să continue și după 2020 și asta doresc să vă întreb. Credeți că se poate întâmpla așa să fie în continuare finanțate cumva aceste două programe și Interreg? Aceste două programe sunt foarte importante pentru pace și prosperitate în Irlanda de Nord. Mulțumim, doamnă Breso, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit astăzi aici. Ne-ați spus, v-am spus deja că astăzi am adoptat un raport cu o largă majoritate care are ca scop ca Parlamentul European să sprijine regiunile prin politica de coeziune. Consider că dacă ar dorim să implicăm toate regiunile, atunci am, fi unde, am putea renunța la 5, 6, 7 procente. Dacă e posibil, bineînțeles, ar fi nevoie de o sprijinire cu încă 5% în cofinanțare. Două puncte pe care vreau să le reamintesc. Simplificarea. Simplificarea este deosebit de importantă. Noua legislație trebuie să conțină o simplificare. Acesta trebuie să fie mesajul pe care îl transmitem, că putem să lucrăm mai repede. În al doilea rând, noi am spus întotdeauna foarte clar în rapoartele noastre că Fondul Social European trebuie să facă parte din politica de coeziune și fondurile structurale. Pentru că dacă există o separare, separare între ele, asta înseamnă că nu mai putem lucra cu toate politicile importante și toate sunt importante pentru succesul coeziunii. Mulțumim, domnul Bogovici, un minut, vă rog. Najprej solidarnost, se pravi, da si v Evropi pomaga. Politica de coeziune înseamnă, în primul rând, solidaritate, așa că trebuie să ne întrajutorăm. De aceea, este foarte important ca în cadrul acestei politici să se țină cont de interesele naționale. În politica de coeziune, dacă trebuie să luptăm prin ea cu cei care au ceva împotriva Uniunii Europene, atunci vom avea mari probleme. Uniunea Europeană nu poate să aibă succes într-o așa manieră. Avem foarte multe provocări cărora trebuie să le facem față. De exemplu, agenda urbană. Și avem multe dificultăți, dificultăți legate de comunicare. Trebuie să punem în aplicare proiectele și apoi le comunicăm. De aceea trebuie să facilităm punerea în aplicare. Și eu voi încerca să comunic activ și anume din 3 până în 5 aprilie, atunci când Comisia Regii merge în Slovenia. Trebuie să punem cât mai bine în aplicare politica de coeziune și nu avem nevoie de modificări foarte mari, pentru că dacă nu, din nou peste 3-4 ani trebuie să o luăm de la capăt. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Papadakis, aveți cuvântul un minut, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În explicația raportului cu privire la regiunile care au rămas în urmă în Uniunea Europeană apar următoarele. Raportorul e de părere că raportarea Comisiei ne ajută să ne gândim mai bine la cât de ineficientă este o piață a muncii care nu e flexibilă, unde negocierile colective sunt regula. Doamnă Crețu, ați putea să ne confirmați dacă Comisia Europeană consideră că uh, Um, negocierile colective nu ar trebui să fie regula și că trebuie să existe o dezordine impusă peste tot pe piața muncii, odată ce nu mai există negocierile colective, înseamnă că obiectivul este să nu mai existe acestea și sunt lucruri foarte importante care au fost obținute pe piața muncii, însă acum sunt puse în aplicate de angajatori. Considerați că acest tip de acorduri de muncă sunt uh, inflexibile și mult prea rigide. Vă mulțumim, domnule Polcea, că aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Apreciez cele spuse de doamna comisar astăzi aici. Domnul Omarje vorbea despre provocările cu care avem de-a face acum. Domnul Bogovic și domnul Van Nistelrooy au spus că cetățenii nu prea sunt conștienți de faptul că Uniunea Europeană face ceva. Știu că face ceva, însă nu știu exact ce. De exemplu, când cetățenii folosesc o nouă autostradă sau când copiii lor merg la o școală nouă care a fost construită cu fonduri europene, oamenii ar trebui să știe. Și o plăcuță nu e suficientă de multe ori pentru a transmite asemenea informații. Trebuie să ne gândim într-adevăr cum putem să îi conștientizăm mai mult pe cetățeni de ceea ce facem. Statele membre nu dau doi bani pe faptul dacă știu sau nu cetățenii ceea ce se întâmplă în multe dintre cazuri. Odată ce proiectele sunt aprobate și sunt sprijinite, prin documente juridice, atunci o parte din acest acord ar trebui să însemne și publicitate, să promovăm Uniunea Europeană și nu doar în Cehia. Mulțumesc! Domnul Novakov, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, doamnă comisar, că sunteți alături de noi. E întotdeauna o plăcere să vă primim în comisia noastră. E o abordare foarte bună cea pe care au colegii de la buget în general. Au făcut un pas înainte, încă înainte să vadă propunerea CFM, deja acționează astfel încât să fie pregătiți când vine propunerea. Vă pot asigura că pe data de 29 mai vom fi mai mult decât pregătiți să facem față provocărilor. Ne-ați spus de mai multe ori că viteza va fi foarte importantă pentru că există acest calendar strâns. Îmi amintesc de un joc video pe care îl jucam când eram copil, Need for Speed, unde obiectivul principal al jocului jocului era să alegi calea cea mai bună astfel încât să fii primul care câștigă cursa. Și sunt convins că această comisie, cu ajutorul dumneavoastră, va alege calea cea mai bună și va câștiga această competiție. Și apoi, nu în ultimul rând, am fost în vizită în multe state în ultimele luni și întotdeauna am primit același mesaj din nou și din nou. De ce sunt tăiate fondurile de coeziune după 2020? Și nu pot să nu mă întreb cine îl spune așa ceva oamenilor. Obiectivul pentru următoarele luni cel mai important, pe lângă să avem cel mai bun uh, regulament cadru și CFM și uh, o bună politică de coeziune, cred că ar trebui să transmitem și următorul mesaj. Uniunea Europeană va sprijini din nou regiunile, nu abandonăm politica de coeziune. Dacă oamenii simt că e sprijinită politica de coeziune, vor continua să creadă în Uniune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnă Ward, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pacea, incluziunea socială, prosperitatea, solidaritatea. Toate acestea sunt chestiuni care țin de o politică de coeziune socială și nimeni nu știe asta mai bine decât orașul Liverpool sau Irlanda de Nord despre care vorbea Derek. Oamenii din Liverpool știau că Uniunea Europeană are grijă de ei atunci când guvernul lor nu o făceau și Liverpool a votat să rămână în Uniunea Euro Europeană și cred că e un lucru important și cred că această instituție trebuie să știe acest fapt. O parte din aceste orașe care au fost uitate și au fost abandonate coordonate nu ar fi avut succesul pe care l-au acum dacă nu ar fi existat politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene. Așa că vă mulțumesc pentru ea. Am vrut să vă pun niște întrebări legate de Roma. Eu am fost responsabilă de raportul privind coeziunea socială și mm, comunitățile marginalizate, cum sunt comunitățile romilor. În acel raport am vrut să menționez special uh, minoritatea romă, care sunt cele mai marginalizate comunități din Uniunea Europeană. Vinerea trecută am fost la Barcelona la Congresul Femeilor de Mie Romă. A fost un un eveniment uimitor. Acestea în continuare nu au acces la educație, în continuare sunt discriminate în ceea ce privește accesul la sănătate. Așa că trebuie să ne asigurăm că această comunitate e prioritizată în tot ceea ce facem. Avem de-a face cu multe situații de discriminare și rasism în Europa acum, însă pentru cetățenii de etnie romă întotdeauna lucrurile au stat așa și în continuare lor le este foarte greu. Cum ne putem asigura că vor beneficia și ei de resursele viitoare? Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor, domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența noastră aici. Aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere în viitor o mai bună sinergie uh, a fondurilor din cadrul politicii de coeziune în general cu cele din uh, politica agricolă comună, în special din pilonul 2, uh, deoarece, în opinia mea, cred că a fost insuficientă exploatată această sinergie care poate duce la creșterea calității vieții în spațiul um, rural. Asta ca întrebare. Ca și comentariu, mă deranjează foarte mult această discuție legată de statele net contributoare și net beneficiare. România este țara care are 4,5 milioane de cetățeni care lucrează în statele din vestul Europei și o bună, o bună parte în statele care astăzi se opun la creșterea acestor contribuții, inclusiv pe politica de coeziune. Dacă eu calculez astăzi costurile de școlarizare a acestor persoane care lucrează afară, pe care le-a suportat România, o să vedem că lucrurile sunt puțin diferite. Văd că Austria este statul care se opune la creșterea acestei, uh, acestor sume. Vreau să vă spun că în România cele mai, mai multe lucrări de infrastructură sunt realizate de către firmele din Austria. Stau să mă, întreb, să mă întreb unde vor lucra aceste firme dacă nu vor mai fi bani în politica de coeziune. Avem foarte multe uh, spitale care se construiesc pe bani europeni, dar ele sunt dotate cu tehnică și aparatură din celelalte state din vestul Europei. Iată deci că toată lumea beneficiază de, uh, mă rog, de avantajele acestei politici de coeziune și de aceea, doamna comisar, vă rog să insistați mai departe pe păstrarea acestei politici și, de asemenea, să puneți un accent foarte mare pe ceea ce înseamnă vizibilitatea acestei politici de coeziune, pentru că, până la urmă, este extrem de important ca fiecare cetățean, indiferent unde este el, să înțeleagă care sunt beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much. I did my best, Commissioner. Mulțumesc, am făcut tot ce mi-a stat în putință, doamnă comisar, astfel încât avem destul timp la, la dispoziție, 25 de minute să vă ascultăm. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze dacă nu voi putea să răspund foarte amplu la toate întrebările. Dar, înainte de toate, vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Doresc să vă felicit pentru uh, votul pe care l-ați avut astăzi uh, pe marginea unor rapoarte foarte importante. Voi începe cu întrebările. Domnule Evan Nisleroy, uh, ați vorbit despre importanța politicii de coeziune pentru noile state membre și pentru valoarea adăugată pe care politica de coeziune o asigură în toate statele membre. Da, eu cred că în 30 de ani, într-adevăr, Uniunea Europeană a încercat să ducă la îndeplinire eh, ceea ce tratatul prevede. Politica de coeziune, de fapt, trebuie să reducă disparitățile între statele noastre și între regiunile noastre. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în, în ceea ce ați spus legat de externalizare și beneficii directe și aici este o legătură și cu spusele domnului Buda și ale altor colegi, pentru că este important să spunem că toate statele, de fapt, sunt beneficiari neți. Și uh, cred că uh, așa trebuie să vedem lucrurile. Și în discuțiile bilaterale trebuie să apărăm uh, acest punct de vedere. Sigur, o prioritate a mandatului meu a fost să ajutăm uh, regiunile care au fost cele mai slab dezvoltate, dar până la urmă și statele foarte dezvoltate trebuie să înțeleagă că pot fi uh, beneficiare. Am avut o discuție la Roma pe această temă să vedem uh, care va fi orientarea noului guvern din acest punct de vedere. Am avut contacte și la Paris și la Berlin și suntem acord cu punctul de vedere um, exprimat și de uh, Constanțe uh, Crel, um, trebuie să existe și o abordare uh, până la urmă care să fie uh, una de ordin social și uh, Franța și Germania trebuie să dea un semnal din acest punct de vedere, pentru că sunt țări care uh, până la urmă pot imprima o direcție în Uniunea Europeană. Deci, în declarația comună a Germaniei și Franței este important să se reflecte ideea de solidaritate pentru că solidaritatea până la urmă înseamnă să putem să ne păstrăm pe proiectele pe care le avem. În ce privește cooperarea teritorială, sigur că uh, trebuie să acordăm toată atenție și sunt recunoscătoare grupului ALDE că imediat după această întâlnire organizează în această după amiază o conferință pe tema Interreg voi vorbi și acolo despre beneficii. Iar în ce privește o mai mare vizibilitate în Irlanda de Nord și în Irlanda, da, sigur că este trist că cetățenii nu au înțeles că nu Londra, nu Belfastul, nu Dublinul au fost principalii actori în realizarea unor proiecte, ci tocmai Bruselul care a promovat programe. E trist când cetățenii nu înțeleg că noi împreună configurăm aceste programe și le implementăm. Uh, este până la urmă uh, o chestiune esențială pentru uh, Europa să se înțeleagă acest lucru. Și sigur că am avut și niște misiuni în uh, Frankfurt uh, pe Oder și în uh, Slovice, unde în trecut oameni și-au pierdut viața încercând să treacă dincolo de cortina de fier, iar acum sunt beneficiari ai unei Europe fără granițe. În ce privește foaia de parcurs pentru um, uh, noile uh, regulamente. Știți că echipa mea încearcă să lucreze cât mai repede cu putință în pregătirea noilor prevederi legale examinăm opțiunile, preferințele existente, ceea ce doresc să vă spun este că încă nu s-a luat nici o decizie definitivă, iar în momentul în care decizia se va lua în legătură cu data adoptării și a conținutului, bineînțeles că vom uh, comunica pentru că sunteți uh, colegiuitori. În ce privește acțiunile de mai bună comunicare. Eu cred că managementul partajat presupune și responsabilități partajate și, așa cum am spus și în declarația mea, statele membre ar fi putut să întreprindă mai mult din acest punct de vedere pentru a promova rezultatele banilor europeni utilizați. Dar într-un plan de acțiune comun, noi uh, avem și această idee de mai bună comunicare, colaborăm cu Direcția Generală Comunicare din uh, cadrul Comisiei și cu uh, Europe Direct și cu alți parteneri, cum este rețeaua Inform. Și nu știu dacă întotdeauna autoritățile naționale și locale sunt chiar dornice să ne sprijine în a vorbi despre valoarea adăugată europeană. Dar există și o campanie de digitalizare în 20 uh, de state membre uh, care funcționează în 2018. Colaborăm și cu regiunile și eu cred că putem într-adevăr să uh, avem o abordare strategică colectivă pentru a vorbi despre modul în care utilizăm și valorificăm banii. Iar uh, sondajele noastre demonstrează, pe de altă parte, că putem face mai mult, mai ales în anumite state membre. Rolul meu nu este să uh, critică acum statele membre, dar nu, Bruselul nu poate face totul. Este și datoria statelor naționale și regionale să promoveze activitatea noastră. În ce privește omnibus, sunt puțin decepționată pentru că eu cred că acest program trebuia să intre în uh, funcțiune mai repede. Uh, ar îmbunătăți până la urmă și ar ușura viața beneficiarilor. Din prima uh, lună a mandatului meu am uh, format, am creat un grup de acțiune pentru a simplifica opțiunile legate de costuri și uh, Spuneam, lucru, viața beneficiarilor încă de acum un an uh, ar fi putut să fie uh, ușurată din momentul în care acest, uh, această propunere s-a făcut, s-a adoptat în Parlament. Și eu cred că până la finele lunii mai uh, uh, lucrurile vor putea să fie îmbunătățite pentru ca programul să intre în acțiune începând cu 1 ianuarie anul viitor, iar statele membre vor putea să acționeze mai repede, inclusiv în ce privește integrarea migranților. Îmi pare foarte rău că uh, lucrurile uh, au întârziat. Deci, în luna mai cred că lucrurile eh, vor putea să eh, funcționeze îmbunătățit. Iar în legătură cu statele membre, ținând seama de semnalele venite din partea statelor puternice, eh, lucrurile vor putea să funcționeze, dar uh, în Comitetul Regiunilor a fost uh, invitat și uh, comisarul Oettinger uh, săptămâna trecută și s-a angajat să conlucreze mai bine cu guvernele. Și eu îmi propun același lucru și nu pot decât să lau țările care și-au exprimat disponibilitatea să contribuie financiar mai mult, fără uh, condiționalități. Deci majoritatea statelor membre este dispusă să-și majoreze contribuția pentru bugetul european. Și sper ca și cele care încă nu s-au pronunțat în momentul în care vor înțelege că situațiile trebuie să fie win-win pentru toți, așa cum a precizat și domnul Buda, se vor asocia acestor demersuri. Trebuie să existe și uh, măsuri de uh, siguranță pentru programele uh, multifinanțate S-a vorbit despre o concentrare tematică, dar eu cred că în perioada 2014-2020 a fost gândită deja un cadru pentru concentrarea fondurilor în regiuni cheie, care au putut până la urmă să contribuie la atingerea obiectivelor pentru anul 2020. Trebuie să existe, sigur, o foarte clară uh, orientare spre rezultate, care este importantă pentru noi. Din punctul meu de vedere, acest principiu trebuie să fie promovat în continuare, dar trebuie să fie prezentat mai clar și să fie mai simplu de implementat. Noi am discus despre uh, reducerea acestui meniu foarte complex tematic, să ne concentrăm pe anumite priorități cheie pentru anumite regiuni. Ar putea să fie o opțiune pe care în clipa de față o analizăm, dar încă nu s-a luat nicio decizie definitivă până acum. Iar în legătură cu ceea ce a spus Constanțe, m-am referit la Omnibus, domnul Toma, doamna Tomașici, am vorbit despre sinergii și eu sunt esențiale, evident, în momente în care uh, trebuie să ne dorim un impact uh, maxim la fața locului a acțiunilor pe care le-am întreprins. Deci este foarte important ce ați spus dumneavoastră. Uh, domnul Van Miltenburg mi-a adresat multe întrebări. În legătură cu obiectivele tematice am răspuns deja. În legătură cu banii noi, banii proaspeți, este clar că avem nevoie de bani proaspeți, dar, dar trebuie poate și să fim mai coerenți în utilizarea bugetului nostru, pentru că Până la urmă, politicile și instrumentele trebuie să fie în concordanță ca să nu existe uh, duplicări. Acestea ar trebui să fie, orice redundanță trebuie să fie eliminată. Trebuie să fim cinstiți unii cu alții. Am văzut că există uh, câteodată reguli diferite pentru același tip de cheltuială, pentru că dacă um, um, dorești să beneficiezi la politicul, um, la programul Orizont 2020, ai de îndeplinit anumite criterii, dacă soliciți să obții bani din alte programe, uh, alte reguli, dacă vrei să accesezi fondul pentru dezvoltare agricolă poate că lucrurile sunt mai simple, sunt prea multe reguli diferite pentru diversele instrumente financiare. Trebuie până la urmă să încercăm să fim mai coerenți când ne dorim să simplificăm. Eu sunt favorabilă unei simplificări radicale în ce privește fondul de coeziune pentru că vizitând diversele locuri constat că, până la urmă, complexitatea regulilor de accesare constituie un coșmar pentru diversele autorități și de multe ori se renunță la utilizarea banilor europeni datorită acestor complicații. Haideți să vedem cum putem găsi o uh, modalitate de a aplica uh, un set unic de reguli trebuie să ne concentrăm mai mult pe uh, aceste eforturi pentru ca și impactul să fie mai mare. Iar în clipa de față discutăm tipurile de uh, mecanisme care trebuie să fie folosite. Noi am avut până acum condiționalitățile exante și s-au referit la mediu, la mediul uh, înconjurător, la și la mediul uh, socioeconomic, dar uh, trebuie să amintim anumitor state membre că uh, atunci când ești membrul unei familii, uh, nu trebuie să uh, ai doar beneficii, uh, ci trebuie să-ți asumi și anumite responsabilități. Deci, în legătură cu condiționalitățile, da, uh, știu că uh, urmează să fie discutate și mâine în Colegiul Comisarilor, dar eu cred că nu doar politica de coeziune ar trebui să fie afectată, până la urmă, dacă se introduce o nouă idee, ea trebuie să fie introdusă orizontal. Nu poți să ai condiționalități pentru politica de coeziune, dar nu și pentru politica agricolă comună. Nu ar fi o abordare fair play am avut impresia, pentru că am fost uh, uh, uh, în cei opt ani în care am fost membra Parlamentului European, membra a Comisiei DEVE. Și uh, se vorbea despre penalizarea unor guverne când nu acționează corespunzător. Ei bine, eu cred că până la urmă nu trebuie să pedepsim populația unei țări pentru că guvernul uh, a acționat greșit. Dar nu eu sunt cea care voi avea uh, singurul cuvânt de spus din acest punct de vedere. Vom discuta în comisie și probabil că și uh, la nivelul Consiliului, la următoarea reuniune, să dis- discuta acest lucru. Există și alte condiționalități. Știți că doamna Merkel a vorbit despre migrație nu uh, din perspectiva unei pedepse, ci să se găsească stimulente pentru a aloca mai mulți bani regiunilor care sunt dispuse să primească mai mulți migranți. Și domnul Macron a vorbit despre Uh, condiționalitate și despre dumping social. Deci, uh, într-un fel, uh, lucrurile sunt în atenția și a șefilor de stat și să vedem care va fi decizia statelor membre și a Comisiei Europene în final. Cred că, domnule Miltenburg, v-am răspuns la întrebările dumneavoastră. Ați întrebat dacă și colegii mei susțin uh, politicile de coeziune. Dumneavoastră știți că există puncte de vedere diferite. În ultimul comunicat, uh, politicile de coeziune au fost prezentate ca principalele poziții, eh, politici de investiție pentru a reduce disparitățile între statele membre, pentru a crea condiții egale de viață pentru cetățenii din Europa. Deci, eh, politicile de coeziune pot să creeze locuri de muncă, să stimuleze dezvoltarea eh, durabilă. Dar, sigur, Eh, documentul reflectă ceea ce discutăm noi de ani de zile. Este nevoie și de o reformare a politicii de coeziune pentru a spori valoarea adăugată, pentru a simplifica criteriile, pentru o mai mare flexibilitate și pentru o mai mare orientare spre rezultat. Și eu cred că uh, împreună cu Comisia Regii vom face pașii necesari din acest punct de vedere. Dar dacă uh, ne așteptăm ca bugetul european să facă față tuturor provocărilor, uh, dezvoltare durabilă, combaterea șomajului, crearea unor condiții de mai mare siguranță pentru cetățean, Uh, politică de apărare, va fi nevoie de mai multă politică de coeziune, nu de mai puțină politică de coeziune. Comisarul Oettinger a vorbit despre 1,1% mărire uh, bugetul, contribuției fiecarei țări la bugetul european. Se vorbește și de 1,3%, dar Sper că vom găsi mijloacele pentru a păstra ceea ce am făcut până acum în domeniul politicii de coeziune, în domeniul politicii comune agricole. Domnule Margi, după cum am spus, sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Este nevoie de aceste politici, mai ales în această perioadă care este uh, mai uh, greu previzibile și eu cred că unitatea existentă în Parlamentul European, mai ales în Comisia Regii, uh, ne vor sprijini și sunt recunoscătoare. În ce privește scenariile, sper că anumite state uh, s-au trezit uh, în urma semnalelor primite regiunile ultraperiferice vor rămâne în atenția noastră. Dar știți că și președintele Juncker um, este interesat, iar domnul președinte um, împreună cu domnul președinte Macron uh, vizitat uh, o regiune ultra uh, Uh, periferică. Am vizitat și Guadelupe și Reunion și am văzut care este uh, gradul de sărăcie în aceste regiuni. Deci este important ca regiunile ultraperiferice să profite mai bine de uh, banii europeni și sper ca și prin demersurile noastre recente să fi încercat să rezolvăm o serie întreagă de probleme Uh, pentru uh, a uh, depăși unele crize în domeniul zahărului, al producției de banane. Domnul Cope a vorbit despre indicatori, despre PIB. Cred că este foarte important să reevaluăm uh, modul în care uh, finanțările sunt organizate, trebuie să existe sinergii, dar să fim și mai eficienți. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, unele state care uh, se consideră a fi beneficiari neți, uh, valorificând uh, ca indicator PIB-ul, poate că nu ajung la concluzii 100% concluzii includente, poate trebuie să ținem seama și de alte criterii, pentru că noi suntem în regiunea Bruxelles, uh, este considerată o regiune bogată, dar și la Bruxelles există șomeri, există oameni săraci, poate că ar trebui să ținem pe lângă PIB și uh, seama și de alte criterii și să încercăm să găsim împreună cu ECD-ul modalități de a reflecta mai bine Uh, disparitățile regionale existente, să ținem seama și de alți factori de uh, sărăcie socială pe lângă uh, criteriul produsului intern brut iar în legătură cu autoritățile locale și implicarea la lor avem uh, principiul parteneriatului, implicarea autorităților locale și regionale și a societății civile. Suntem uh, conștienți că poate nu în toate statele membre implicarea este la același nivel, dar sigur că ne dorim ca autoritățile locale, regionale să poată să se implice în procesul lor deciziei pe plan național și european. Pentru a se aplica toate aceste măsuri, avem strategia de specializare inteligentă, încurajăm regiunile când aplică strategiile să se vizie pe punctele forte, nu doar ale autorităților locale, ci să implice și oamenii de afaceri, ONG-urile, universitățile. Desigur, nu toate regiunile pot deveni Silicon Valley, dar în domeniul agroalimentar sau cum e în Polonia, aeronautica s-au dezvoltat, deci putem să construim ceva în fiecare regiune. Știu foarte bine că în unele țări, cum ar fi țările nordice, parteneriatul e tradițional, în alte țări uh, încă mai trebuie făcute eforturi legate de mentalități, pentru că știm foarte bine că atunci când e ales cineva primar, uh, vine cu ideea că știe, le știe el pe toate și nu vrea să implice pe nimeni altcineva. Doamna D'Amato, cred că e foarte important ce ați spus dumneavoastră în legătură cu scenariile. Cred că oarecum v-am și răspuns această rezervă de performanță la care nu m-am referit. Era o întrebare a domnului D'Amato. Știu că e subiectul dumneavoastră favorit, domnule Roy, dar astăzi nu v-ați referit la el. E ceva fără caracter obligatoriu rămână cu caracter voluntar din partea statelor membre în legătură cu regiunile în tranziție, aveți dreptate, am lansat, dar doar cu o săptămână în urmă, această idee e de a câștiga o experiență valoroasă care să fie utilă pentru toate regiunile. Am selectat niște proiecte pilot pentru tranziția industrială și apoi rămâne de văzut cum putem să că extindem și la alte regiuni în uh, contextul regiunilor în tranziție. Aveți dreptate, vom face asta, o să ajungă și la dumneavoastră când o să avem aceleași rezultate și aceleași posibilități de extindere. Avem și platforma cu regiunile decarbonificate, cu minele care se închid, lucrăm cu vicepreședintele Șefcovici să selectăm unele proiecte pilot și apoi rămâne de văzut cum o să funcționeze. De fapt, acest gen de proiect s-a făcut în 75 în țara Galilor, Derek numai în sală. Atunci s-a vorbit prima dată de această solidaritate când s-au închis minele din țara Galilor Regatul Unit a spus că nu vine la Consiliul la Paris dacă nu se găsește un fond de solidaritate și nu știu câți oameni care au votat pentru Brexit au știut că locurile de muncă ale părinților și bunicilor lor din 75, 76, 77 au fost create cu fonduri europene. E ceva ironic despre fondurile noastre, pentru că părintele fondator a fost comisarul Thompson, care a fost primul comisar pentru politica regională. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, domnule Ward, și cu Derek. <clears throat> Cred că în Regatul Unit am făcut foarte multe. M-am bucurat foarte mult să aud de la colegul nostru, negociatorul șef, domnul Barnier, că guvernul britanic ar dori să continue cu unele proiecte cum ar fi acest proiect de pace și se pare că acordul financiar e pe drumul cel bun. E clar că vor continua proiectele pe care le avem în Regatul Unit, în multe state membre, în multe orașe, metroul din Cardiff, unele proiecte mai mari sau mai mici, uh, cu implicarea statului, a autorităților naționale. Acum e clar sau aproape clar că va continua până în 2023 și Regatul Unit va plăti angajamentele până în 2030, dacă am înțeles bine. Nu e nicio pedepsă, e obligația lor pentru că așa au votat ei la Consiliu ca banii respectivi să fie dat pentru acest program care se cheltuiește. Nu cred că mai am timp, cred că am și epuizat, de fapt. Doamna Bresso nu mai e aici, dar sunt de acord în legătură cu importanța simplificării. Știți deja foarte bine că, după părerea mea, fondul social ar trebui să rămână în cadrul politicii de coeziune care contribuie foarte mult la coeziunea socială și ar trebui să rămânem împreună. În legătură cu progresul implementării, domnul Bocovici, cred că va fi argumentul nostru cel mai solid când vom lupta pentru buget, să le arătăm că putem implementa banii pe care îi primește fiecare stat membru. Deci, E o rată excelentă de exploatare care corespunde la 53% din alocările din politica de coeziune, aproape 55% din FEDER uh, și politica de coeziune, conform cifrelor din ianuarie, aproape 200 de miliarde au fost acordate la aproape 700 de mii de proiecte concrete în implementare pe teren. Deci nu e o mare diferență între perioada de programare anterioară și cea actuală, dar aș spune că viteza importantă, domnule Novakov, sunt de acord cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte în de ceva de la televiziunea din Bulgar. Un program de știri de rob la nouă pe care nu-l avem în România. Nu mai știu cum îi spunea. Need for speed, nevoia de viteză. Da, dar nu în detrimentul calității. Această viteză e atât ceva important pentru proiecte. Pentru că această calitate se leagă de încredere în programele noastre și încrederea este extrem de importantă. Și domnul Popovici s-a referit la agenda urbană. Cred că m-am referit la ea și cred că trebuie să avem ceva nu numai în domeniul urban, ci și urban și rural. Am spus că și în Franța o mare preocupare ca în Germania, când am vorbit cu președintele, președinții de landuri, care doresc foarte mult să aibă o conferință care se va ține la Berlin în luna mai, în legătură cu în legătura dintre domeniul urban și rural și salut această inițiativă a guvernului german de a organiza această conferință. Cred că e foarte important avem 75% din populație în zonele urbane. Sunt multe probleme în zonele urbane, dar dacă nu ne gândim și la zonele rurale, vom avea aglomerări uriașe în zonele metropolitane, multe țări și <clears throat> ceea ce nu corespunde cu tratatul, pentru că e nevoie de egalitate în toate regiunile. Deci salut foarte mult această conferință care se va ține la domnul Papadakis. v-ați referit la contractele colective. În primul rând, nu e ceva care se ține de competența mea, în al doilea rând, ține de legislația națională din Grecia și nu se prevede în politica de coeziune în legislație. În orice caz, știți foarte bine că noi am făcut cel mai mult aici împreună, ne-am luptat pentru Grecia, e singura țară care a avut în ultima perioadă de programare 100% finanțare. Deci, am reușit să deblocăm toate programele în Grecia și cred că o realizare comună din acest mandat că am făcut uh, ceva excepțional pentru o situație excepțională să arătăm că suntem alături de o țară într-o perioadă dificilă. Vom continua să facem și în politica de coeziune și desigur că sunt și alte lucruri pe care Grecia le are în negocierile cu instituții internaționale, dar în ce privește de Parlamentul European și Comisia Europeană, știți că noi întotdeauna <clears throat> i-am ajutat și am fost mână în mână. Așadar, vă mulțumesc foarte mult tuturor în legătură cu romii. Ne gândim mult la fondul social includerea romilor reprezintă o parte foarte importantă a politicii regionale, dar, de fapt, nu ne concentrăm pe cetățenii, ci pe persoanele vulnerabile, printre care se numără și romii și care sunt foarte importanți. După părerea mea, ar trebui să sprijinim accesul învățământul primar, fără segregare, gratuit, asistență medicală, servicii, sprijin, regenerarea zonelor urbane dezavantajate. Pot să vă spun că în trecut, când mă ocupam la Comisia DEVE sau de ocupare, cred că ar trebui să ne gândim la ce trebuie să facem mai mult, pentru că de 8 ani am văzut în fiecare an că venim cu strategie după strategie, dar în realitate nu prea se fac mari progrese. Deci cred că trebuie să discutăm din nou cum putem să implicăm și comunitățile respective pentru a face cu adevărat progrese. Pentru că nu e vorba doar despre resurse, e vorba și despre mentalități, și cred împreună cu toate grupurile politice în mandatul trecut. Am avut o misiune în Italia să vedem cum se integrează. Deci am avut uh, o mare experiență și dacă vreți putem avea o discuție bilaterală pentru că e important să avem aceste schimburi. Nu să mă convingeți pe mine despre necesitatea politicii de coeziune. Știți foarte bine că luptăm în mână, indiferent de culoarea politică, în toate statele membre, să reușim să convingem despre necesitatea continuării acestei politici de coeziune care a creat locuri de muncă și care este, după mine, cimentul, liantul care ne ține un, un, un, un. So what I want to say is that ce vreau să spun este că, după părerea mea, <clears throat> eu cred că noi, comisarii, politicienii, dumneavoastră, eurodeputații, trebuie să avem discuții bilaterale cu partenerii care încă sunt reticenți să-și aducă contribuția, pentru că politica de coeziune, după părerea mea, este chipul uman uh, al Uniunii Europene e liantul care ne unește și dacă pierdem această dimensiune, singura legătură pe care o avem cu președinții de regiuni, cu autoritățile locale, atunci cred că pierdem încrederea. Și avem nevoie de încredere în, în proiectul european mai mult ca oricând. Trebuie să luptăm pentru proiectul european și vă privesc drept parteneri, după cum spuneam și mă bazez întru totul pe dumneavoastră. La mine găsiți întotdeauna ușa deschisă, mai ales acum și apoi va fi la latitudinea dumneavoastră și a Consiliului drept colegiuitor, dar pot să vă asigur că în această lună o să depun toate eforturile să discut cu colegii comisari, cu serviciile noastre, ca să ne asigurăm că nu se vor face tăieri brutale. Președintele Juncker a spus că nu e în favoarea unor reduceri brutale și acum încerc să aflu ce înseamnă brutal și ce nu. Vă mulțumesc. Thank you, Commissioner. Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru o discuție foarte interesantă. Le mulțumesc interpreților pentru înțelegere și ajutorul uh, pe care ni l-au acordat astăzi și Vă întreb dacă acceptați deciziile coordonatorilor, ați primit procesul verbal al ființei coordonatorilor de ieri, aveți comentarii, nu, minunat, sau aprobat. Și ultimul lucru, să vă aduc aminte că vom avea ședința următoare pe 25 aprilie după amiaza și pe 26 aprilie dimineața. Vă mulțumesc tuturor, doamna comisar, ședința se suspendă. Thank you.